So, shall we start, dear... Bună ziua, dragi prieteni! Haideți să începem! First of all, mai întâi aș vrea să fac câteva anunțuri în ce privește hotărârile luate de coordonatorii grupurilor politice ieri. Mai întâi, raportul asupra propunerii Consiliului de a uh, suspenda regimurile vamale speciale pentru anumite uh, produse industriale în regiunile autonome din Madeira și Azore a fost uh, atribuit președintei. Apoi, avizele în ce privește propunerea Consiliului care stabilește măsuri specifice pentru agricultură în regiunile cele mai uh, periferice din Uniune, a fost atribuit PPE-ului, grupului PPE. Apoi, avizul Comisiei Regi pentru descărcarea pe anul 2008, secțiunea 3, Comisia, este alocat aceluiași grup politic, deci PPE-ului proiectul de raport asupra Băncii Europene de Investiție pentru anul financiar 2008 va fi făcut de domnul Thomas Deutsch de la PPE. Proiectul de raport în ce privește lupta împotriva fraudei este atribuit ppe ului Și, în sfârșit, proiectul de raport asupra noilor uh, dezvoltări în ce privește licitațiile publice, achizițiile publice, a fost atribuit uh, um, grupului socialiștilor și democraților. De asemenea, în ce privește termenul limită pentru depunerea uh, sugestiilor de întrebări pentru audierea comisarilor, acesta este uh, pe 6 noiembrie la orele 12. Iar în ce privește destinațiile pentru delegațiile de la anul, s-a hotărât să fie Brazilia, Franța și Germania. Apoi s-a vorbit despre noi um, idei în ce privește audierile. va exista o audiere în ce privește dezvoltările um, urbane și de asemenea în ce privește viitorul politicilor de coeziune. va trebui să avem mai va trebui să instituim un grup de lucru care va comunica cu um, reprezentanții uh, secretariatului pentru a se ști cine exact va fi membrul acestui grup de lucru și de asemenea va fi partenerul pentru grupul de lucru la nivel înalt de la comisie pe această temă, deci pe viitorul uh, politicii de dezvoltare. Acum putem să continuăm cu ordinea de zi. A, unul dintre colegi dorește să se exprime. Da, domnule președinte, poate că eu n-am înțeles foarte bine, dar din câte știu eu, raportorul de aviz în ce privește Banca Europeană de Investiții uh, a fost atribuit socialiștilor și democraților. Da, președintele se corectează, într-adevăr, acest raport a fost alocat uh, grupului uh, socialiștilor și democraților. Continuăm acum cu ordinea noastră de zi, uh, punctul 7. Îl vom discuta după sesiunea de voturi. Doamna Deli, dragi colegi, vreau să insist asupra faptului că în ce privește vizita în Franța, a fost o combinație a două idei, una a PPE-ului care dorea să meargă să viziteze aceste poluri de excelență, deci aceste centre de cercetări, și uh, o idee a grupului verzilor care dorește să se deplaseze în uh, zonele periferice ale um, um, orașelor mari din Franța. A fost deci o precizare. As far as the delegation is concerned... Și președintele vrea să precizeze, deci, că propunerea PPE-ului pentru a merge în Franța va fi eventual combinată cu propunerea Vezio și cu propunerea ALDE. Domnul Van Nistelrooy acum. Da, mulțumesc. Numai ca să clarific anumite lucruri nu uh, mă trezisem în cabinet ca să aud exact lista raportorilor, deci nu sunt convins că totul este corect așa cum a fost anunțat. În ce privește destinațiile pentru vizite, cred că este corect ce s-a spus. Deci vreau să înțeleagă toată lumea că nu a fost uh, dorința ppe ului care a fost impusă tuturor celorlalți ce privește dorința de a vizita Brazilia, nu. A fost vorba despre o discuție, o dezbatere între coordonatori, o, o foarte bună discuție și toată lumea a căzut de acord cu faptul că ar fi bine să mergem în Brazilia. Deci, încă o dată, vreau să spun că nu a fost o, numai o decizie de natură politică, ci o hotărâre în urma unei, um, unei discuții între coordonatori. Da, președintele întreabă, putem să trecem la vot? Da, Doream să mai spun că aceste vizite, destinațiile pentru aceste vizite au fost hotărâte în timpul um, reuniunii coordonatorilor, deci nu are rost să mai dăm detalii acum. Putem să începem votarea, deci cum v-am mai spus, uh, uh, punctul 7 a fost amânat pentru după vot. Și acum putem să trecem la vot. Begin, Vă rog frumos să verificați dacă aveți uh, cartela electronică, cartela pentru votul electronic. My dad open the vote. If everybody has put the, the, the card, we open. Everybody if everybody has inserted the card, the vote is open. Deci începem votarea. Votați, facem un test. Ready to close the vote? No, no, no. A votat toată lumea, putem să închidem votul.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 Ah, the voting The voting. Okay. Yes, we, we wait we wait a minute until the voting list of the EPP is. This... Deci- Așteptăm până ce se va împărți tuturor lista de vot a PPE-ului. Uh, eh, Yes, please. Yes, please. Uh, Bună ziua, domnule vicepreședinte, vă urez mult succes și eu sunt deputat grec, nu am cartela mea de vot electronic, dar aș vrea să particip la vot, dacă mă puteți ajuta. Da, puteți să votați ridicând mâna, spune președintele, vicepreședintele. Dacă o ridicați în sus este pentru, în jos împotrivă și poziție orizontală abținere și vă urez și eu bun venit printre noi. Deci, haideți să începem cu eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate. Amendamentul 12 cu uh, amendamentele orale. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dacă se adoptă, înseamnă că amendamentele 13, 14 și 15 sunt caduce. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. Amendamentul numărul 3 este caduc, spune președintele. Nu. Deci, cine este pentru amendamentul numărul 3? Numărul 3. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul Numărul 4 și 5 sunt identice, deci le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Deci se adoptă. Amendamentul numărul 7 este caduc. Amendamentul numărul 8 este și el caduc. Amendament... N Președintele reia. Votăm acum amendamentul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 9. Cine este pentru? Nu? Neînțelegere dacă amendamentul 9 este caduc sau nu. Deci, președintele reia, trebuie să votăm amendamentul numărul 9. Cine este pentru amendamentul numărul 9? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 11. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votul final, vot electronic, vă rog. Deschidem votul, nu? Deci, deschidem votul. S-a închis votul. Funcționează. Funcționează? Întreabă președintele. S-a închis votul. 38 de votanți, 34 pentru, 3 împotrivă și o abținere. Deci, proiectul de raport a fost adoptat. Felicitări domnului Van Nistelrooy. Now we proceed to the subject nine, opinion. Acum votăm propunerea pentru aviz ce privește anul european al voluntariatului. Deci con... începem cu amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 19, vot pe părți, pentru prima parte, Cine este pentru? Nu. Deci pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pentru a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. Se respinge. Reia președintele. Amendamentul numărul 7 este așadar caduc. Amendamentul numărul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 S-a închis votul. Amendamentul a fost respins. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 este caduc. Numărul 23. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Numărul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 9 și 27 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul a fost respins. Trebuie să votăm amendamentul 28 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Să deschizi votul. S-a închis votul. Amendamentul a fost adoptat. Numărul 29 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 10. 30, mă scuza. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Numărul 31. Cine este pentru? Nu, a fost retras. Amendamentul numărul 1 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acum s-a închis votul. Amendamentul a fost adoptat. Numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 13. Cu amendament oral. Așa cum puteți să vedeți pe lista de vot, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 15. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? S-a deschis votul atunci. S-a închis votul. Amendamentul a fost respins. Numărul 16 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 3 este caduc. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul a fost adoptat. Votul final asupra proiectului de aviz, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. A votat toată lumea? Așadar, proiectul de aviz a fost adoptat. 38 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări autoarei. Președintele dorea să dea cuvântul domnului Kirilov, dar dumnealui încă nu este în sală.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 So, dear colleagues, we will start in one minute due to technical problems. Thank you. Din motive tehnice o să începem uh, peste câteva minute. So shall we start, dear colleagues? Yes start. Has everybody got the PowerPoint presentation? A primit toată lumea un exemplar al prezentării PowerPoint? Yeah, okay. So first of all, I'd like to welcome Mr. Peter. Aș vrea să încep prin a bun venit domnului Peter Melby. Vă mulțumim frumos pentru că ați venit aici și vă dau cuvântul pentru prezentarea pe care vreți să o faceți. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați făcut această invitație pentru a veni în fața noii comisii regi pentru a vă vorbi despre programul uh, ESPON. Aș vrea să încep prin a vă spune exact uh, în ce constă ESPON. Noi vrem să dăm fapte și dovezi în ce privește felul în care evoluează regiunile Europei. Am să vă vorbesc despre misiunea noastră și despre bugetul nostru și despre prioritățile noastre și progresele făcute în ultimii ani. Apoi am să continui cu câteva diapozitive care vă vor da câteva exemple concrete ale felului în care funcționează ESPON și apoi, în concluzie, cooperarea dintre noi și comisia dumneavoastră și despre perspectivele rețelei noastre pentru anul 2013 și dincolo de acest an. We are financed by structural funds. We are structural funds program. Mai întâi, noi beneficiem de fonduri structurale în cadrul Uniunii Europene și încercăm să susținem politici și dezvoltări în acest domeniu și încercăm să vedem care sunt tendințele, care, sunt, uh, care este impactul anumitor politici care uh, sunt instaurate în anumite regiuni și misiunea noastră este să furnizăm informații comparabile mai ales să dezvăluim care este potențialul de dezvoltare în anumite regiuni ale Europei. Avem un buget de 47 de milioane de euro, din care 75% provin din fondurile structurale, iar restul este finanțat de către statele membre. Și avem 31 de state 27, se corectează oratorul, de state membre și state partenere. În total 31. Și după cum vedeți, foarte multe țări sunt uh, implicate. Puteți vedea pe uh, diapozitiv cele patru state partenere, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Noi ne dorim să implementăm cinci priorități și prima dintre ele și cea mai importantă este că facem o cercetare, un studiu pentru a înțelege mai bine care sunt dinamicile care funcționează în Uniunea Europeană. Și avem șase proiecte în curs. După cum vedeți, ne concentrăm pe anumite orașe și aglomerații urbane, uh, mai ales în ceea ce privește aspectul funcțional al acestor regiuni, pentru că, după părerea noastră, este elementul cel mai important în momentul în care se definesc și se creează strategiile pentru viitor. Vedem care sunt oportunitățile de dezvoltare în diferite zone rurale și ținem seama de faptul că ruralitatea um, în Europa este extrem de diversă. De asemenea, examinăm mișcările, uh, fluxurile migratorii. De, un alt aspect este aspectul energetic și prețurile la energie și modul în care acestea evolu evoluează. Un subiect care a fost pe agenda Uniunii Europene acum un an și jumătate uh, și încercăm să vedem care sunt fluctuațiile la aceste prețuri la energie și uh, din partea oamenilor uh, politici am avut o cerere foarte importantă și anume să avem un studiu de impact. De asemenea, un alt aspect analizat sunt schimbările climatice și impactul acestora. Apoi, pregătim 11 nouă proiecte care se află în, în uh, stadiul incipient. Și după cum vedeți, avem aici câteva cuvinte cheie care au fost alese de toate țările implicate și de către Comisie în calitatea sa de organism de consiliere și vom vedea care dintre ele vor uh, fi într-adevăr lansate până la sfârșitul anului acesta, după care rezultatele vor fi uh, disponibile și pentru dumneavoastră, în așa fel încât să vă poată servi în munca dumneavoastră de zi cu zi. Bineînțeles, unul din aspecte este atractivitatea anumitor regiuni europene, modul în care este utilizat teritoriul european și modul în care se cooperează în acest domeniu. Pentru că am putea crea eventual noi domenii, noi regiuni, noi concepte de regiuni, cum ar fi, spre exemplu, macroregiunile. Și acest lucru ar putea prezenta un interes deosebit atât în contextul regional, dar și la nivelul european. Și am să vă arăt câteva hărți care vor ilustra mai în detaliu această idee. De asemenea, centrele de creștere și de competitivitate. Încercăm să analizăm anumite teritorii specifice, după cum am spus adineauri, Știți că ieri tratatul de la Lisabona a fost semnat de președintele Klaus și avem toate șansele ca acesta să fie ratificat și implementat cât mai repede posibil. Deci încercăm să analizăm anumite teritorii specifice care sunt beneficiare în ceea ce privește politica de coeziune. Vedem, spre exemplu, regiunile de munte, regiunile rurale și încercăm să creăm un nivel european de informare în aceste uh, regiuni, despre aceste regiuni. Apoi, teritoriul continental Ceea ce încercăm noi să vedem este să vedem cum anume teritoriile europene se înscriu la o scară mai largă, o scară internațională. Și vedem care sunt proiectele care se axează pe această idee. Apoi, serviciile de interes general, mările europene în cadrul acestui concept de dezvoltare teritorială. Încercăm să analizăm potențialul atât pe uscat cât și pe mare, în așa fel încât să avem un studiu de impact și o monitorizare a proiectelor care se înscriu în acest domeniu pentru a găsi câteva modalități de a scana sau de a analiza directivele ce se aplică în astfel de domenii. După cum v-am spus, toate aceste proiecte sunt definite de comun acord de către statele partenere, statele membre și Comisia în cadrul ESPON. Deci, avem o abordare verticală de sus în jos, dar avem și o abordare de jos în sus, în așa fel încât să putem să transmitem informația de jos în sus, înspre nivelul european. Și încercăm să facem asta împreună cu părțile implicate. Cerem părților implicate să facă sugestii și să se implice în procesul politic de luare de decizie și să încerce să reflecteze la viitorul regiunilor lor. Și avem un anumit număr de, probleme, de proiecte care sunt deja în curs și care se înscriu în această dimensiune de implicare a părților uh, interesate. După cum vedeți, aici am spus că ne concentrăm pe anumite aglomerații urbane, spre exemplu, avem un proiect în care Manchester, Bar Barcelona, Dublin și Lyon sunt uh, implicate. Și acest proiect este condus de ministrul de finanțe din Grecia. Uh, ceea ce mi se pare cel mai important este să încercăm să creăm aceste spații metropolitane care pot fi comparabile și care se pot afla în competitivitate, în concurență cu alte centre metropolitane similare. Încercăm, spre exemplu, să vedem în jurul Luxemburgului, dar poate chiar și în partea de sud a Germaniei, a Franței și a Elveției. De asemenea, există un proiect care încearcă să înțeleagă, să analizeze mai în detaliu care sunt posibilitățile de convergență în anumite regiuni, care sunt regiuni de succes și care mai puțin de succes. Și există diferite scenarii care au fost testate. Încercăm să transpunem aceste proiecte într-un context geografic mai redus și am făcut acest lucru, spre exemplu, în Barcelona, Torino și Ero. Și apoi am examinat de asemenea și diversitatea teritorială și sunt ministerele de resort care sunt competente pentru astfel de uh, proiecte. Vă spun toate acestea pentru că încerc să subliniez o idee și anume că încercăm să obținem informația și să o transmitem de jos în sus. în așa fel încât părțile interesate să fie cele care operează mai întâi o analiză și transmit aceste sugestii factorilor de decizie la nivel european și, bineînțeles, proiectele acceptate sunt finanțate de către ESPAN. De asemenea, aș vrea să vă prezint acum proiectele noastre de viitor și interesele noastre de viitor. Uh, Rumorile, zvonurile spun că aceste proiecte suscită foarte multă atenție și foarte mult interes din partea regiunilor europene și ne așteptăm să primim foarte multe aplicații pentru aceste proiecte. Bineînțeles, de asemenea, ne îndeplinim și rolul nostru în calitate de platformă științifică. Pentru că, în principiu, noi suntem oameni de știință, facem analize, studii, avem profesori universitari peste tot în Europa care sunt implicați și care sunt parteneri în această activitate. Ei sunt cei care fac această analiză, această cercetare. Încercăm deci să generăm și să creăm această platformă științifică prin documente, încercăm să construim pas cu pas această platformă științifică pentru a crea o adevărată știință, aș spune eu, despre teritoriul Uniunii Europene ci avem o bază de date, ESPON, în care am introdus foarte mulți indicatori noi, mult mai mulți decât cei pe care îi pot propune statele membre. Ținem seama de indicatorii propuși de către regiuni. Această bază de date este uh, accesibilă pe pagina noastră internet și utilizăm toate informațiile posibile care pot susține și care pot întări aceste, uh, acești indicatori, această bază de date. Mai există un aspect pe care nu pot să-l las deoparte și anume indicatorii. Indicatorii la care m-am referit adineauri în ceea ce privește politica de teritorii realitatea Uniunii Europene. Indicatorii, bineînțeles, întotdeauna au, au fost o problemă și dacă vreți să m, aflați mai multe detalii, puteți să accesați această bază de date. Apoi, capitalizarea. Bineînțeles, nu v-am adus nimic concret pentru astăzi, ă, însă ce pot să vă spun este că avem foarte multe publicații. Sunt broșuri, documente destul de scurte, în jur de 20 de pagini, care conțin și hărți hărți uh, foarte bine, aș spune eu, țintite și cred că acest lucru v-ar putea interesa în comisia noastră. În cazul în care, într-adevăr, sunteți interesați, sunt mai mult decât încântat să vă furnizez aceste documente. De asemenea, lucrăm și asupra unor sinteze în așa fel încât să putem transmite informațiile pertinente factorilor de decizie despre modul în care se dezvoltă anumite regiuni, lucru care apare în urma cercetărilor noastre. Apoi, ce pot să vă spun? De asemenea, avem o structură descentralizată. Uh, avem un punct de contact ESPON în fiecare țară parteneră și țară membră și avem deci în principiu 30 de puncte de contact, uh, deci în fiecare ară cu excepția Elveției. Încercăm să obținem acest context transnațional, să obținem beneficii de pe urma acestui, uh, acestei rețele transnaționale. Deci, pentru a rezuma această informaie succintă despre ESPON, ce pot să vă spun este că ne aflăm oarecum la jumătate de drum am încercat deocamdată să vă fac o prezentare de ansamblu a diferitelor activități care au fost organizate încă de la începutul activității noastre. Și ca să vă dau sper eu, un, o informație interesantă, pot să vă spun că noi încercăm să vedem cât de mult interes suscită activitățile noastre în uh, rândul părților interesate și sper să vă pot prezenta o informație mai detaliată în primăvară și poate că veți fi de acord ca membrii comisiei dumneavoastră să obțină informațiile necesare în funcție de temele dumneavoastră de interes și să ne comunicați care proiecte sau care uh, domenii v-ar interesa cel mai mult în așa fel încât să le aprofundăm și să vă putem face o prezentare la întâlnirea noastră următoare. Acum am vorbit foarte mult despre ceea ce înseamnă programul ESPON. Dar aș dori acum să vă explic anumite diapozitive legate de hărți. E vorba de cartografie. Iată, aveți aici, în uh, partea din stânga, e ca și cum am încercat să acordăm fiecarei regiuni, în funcție de populație, o anumită dimensiune. Pe harta din dreapta e același gen de cartografie, dar se bazează pe un alt indicator și anume PIB. Și, bineînțeles, încercăm să vedem dacă toată lumea beneficiază de aceleași condiții. Aceste două hărți ne arată că există dezechilibre în uh, regiunile și teritoriile europene. Bineînțeles, există multe provocări și sunt convins că sunteți la curent cu multe dintre acestea și marea majoritate uh, uh, dintre ele vin din faptul că există anumiți factori care afectează în mod negativ posibilitățile de dezvoltare a anumitor regiuni, a anumitor teritorii. Acum am putea spune că există anumite semne încurajatoare. Se pare că, ne, că mergem în direcția cea bună. Și deciziile pe care le luăm acum vor avea un impact social uh, pe viitor în anumite regiuni. Pentru că știți că există riscuri de faliment pentru anumite întreprinderi și așa mai departe. Acum ne aflăm într-o perioadă în care ne confruntăm cu o mondializare accelerată și asta trebuie să fie luat în calcul în momentul în care luăm decizii. Dacă ne uităm, spre exemplu, la economiile asiatice, acestea încep să domine întreaga uh, economie mondială. Și ne aflăm într-o astfel de situație economică în care nu ne putem permite să ne preocupăm doar de propriile sale probleme, ci trebuie să vedem lucrurile într-un context mai larg și trebuie să ne înscriem pe această scenă internațională și să putem utiliza avantajele de care dispunem uh, Uh, și să putem utiliza în propriul nostru beneficiu diversitatea regională de care, pe care o avem în Europa. Și asta ne va permite să avem o abordare globală în ceea ce privește, spre exemplu, schimbările climatice, în ceea ce privește noile posibilități de dezvoltare. Deci nu trebuie să vedem doar partea negativă a crizei economice, partea negativă a schimbărilor climatice, ci trebuie să vedem și oportunitățile. Schimbările demografice, de asemenea, sunt un factor ce trebuie luat în calcul. Apoi am vorbit deja despre energie, despre uh, transporturi, ce putem spune este că acestea sunt din ce în ce mai sporite, apoi e nevoie de uh, o integrare geografică în cazul în care Uniunea Europeană se va extinde și mai mult. Și acum aș dori să vă arăt câteva hărți în ceea ce privește, spre exemplu, uh, aspectul demografic. E o parte din scenariul pe care noi l-am imaginat uh, și există elemente pe care le putem prezice deja pentru viitorul Uniunii Europene. Aici putem vedea cum anume anumite regiuni vor trebui să facă față unei populații care îmbătrânește din ce în ce mai mult. și putem vedea, spre exemplu, unde anume vor exista probleme concrete, specifice, limitate teritorial din acest punct de vedere. Acum, dacă ne uităm la migrație, putem vedea că cele mai mari creșteri de populație au loc în par- țările, părțile sudice ale Uniunii Europene și ne putem aștepta că această presiune migratorie care există deja pe viitor va continua. Mai avem uh, un proiect care a început în legătură cu principalele forțe care gestionează teritoriul european. Vedeți, veți vedea că sunt zone în care există o mare concentrare de activități și dacă uh, apăsați pe o anumită zonă, puteți vedea, de exemplu, aici, că jumătate de, din PIB pe an este produs aici și cam 30% din cetățeni trăiesc aici pe o parte destul de mică din teritoriul european. Este deci o mare concentrare aici, în această zonă. Există și semne de deconcentrare. Există multe orașe, metropole, care evoluează foarte rapid la ora actuală. Puteți vedea cu roșu pe hartă că statele membre noi, cele din Est și părțile periferice ale Europei, dacă pot să le spun așa, au de fapt cea mai mare creștere a PIB-ului, cel puțin a, așa era până să înceapă criza există semne de policentrism în Europa. Strategia de la Lisabona. Iată o hartă care a fost și ea realizată înainte să înceapă recesiunea, însă puteți vedea aici care sunt posibilitățile ca diferitele regiuni din Europa să contribuie la obiectivele unei economii europene bazate pe cunoaștere. Posibilitățile acestea sunt foarte diverse și vedeți că unele regiuni poate nu uh, au luat-o pe cea mai bună cale, să zicem, înspre economia cunoașterii, însă au alte valori pe care le pot uh, utiliza. În privința accesibilității, este un alt factor important. Puteți vedea că șapte din zece regiuni europene au, un, au un indice pozitiv de accesibilitate. Cam aceasta este media, deci există o corelație între acești doi factori și puteți vedea că accesibilitatea înseamnă câte persoane, la câte persoane se poate ajunge într-o anumită perioadă de timp. De exemplu, accesul la piețe este inclus în această categorie. Puteți vedea și transportul multimodal, cu transport rutier și feroviar combinat. Veți vedea aici că este un model uh, care există și care se dezvoltă. Există o accesibilitate ameliorată către est, ceea ce înseamnă că foarte multe din statele membre de acolo acordă prioritate infrastructurii rutiere și proiectelor de acest tip. Dacă ne uităm la infrastructura rutieră, feroviară, mă scuzați, veți vedea că imaginea este diferită, se evoluează către vest, pentru că aici se fac investiții în trenuri de mare viteză, de exemplu. În privința transportului aerian, dacă trecem la următoarea imagine, veți vedea că este o imagine policentrică care s-a consolidat în ultimii ani, prin eliberarea spațiului aerian. Foarte multe aeroporturi regionale au devenit competitive și uh, s-a eliberat accesul la mult mai multe părți din Europa decât înainte. Pe această hartă vedeți tendințele din perioada 2001-2006 în transportul aerian. Statele membre din Est sunt cele care au beneficiat cel mai mult de sporirea accesibilității aeriene. Vreau să vă mai spun că am studiat și chestiunile legate de schimbările climatice și facem acest lucru chiar dinainte să înceapă proiectul. Am cartografiat uh, apariția și dispariția a 11 tipuri de uh, pericole, de riscuri Aici aveți o hartă combinată care poate să fie împărțită în astfel de hărți, cum vedeți în imagine. Se pot vedea aici uh, riscurile de inundații, de furtuni și așa mai departe. Cei care doresc să afle aceste informații le pot afla de aici și se pot adapta în consecință. Ideea principală este să știm la ce ne putem aștepta de la schimbările climatice. Ele vor urma tiparele de frecvență ale acestor modele și se va spori și area de acoperire a acestor riscuri. Trebuie să ne așteptăm la acest lucru și să ținem cont de el pe viitor. Ultimele două diapozitive se referă la Europa și lumea. Nu am putut să mă abțin să vă prezint câteva uh, diapozitive și în acest sens, pentru că în Europa trebuie să ne gândim foarte mult și la poziția noastră în lume. De aceea avem proiecte de cercetare aplicată și în această imagine puteți vedea care este ponderea populației europene. Ea a scăzut în ultimii 50 de ani. În următoarea imagine puteți vedea aceeași hartă în ceea ce privește PIB-ul. Ne aflăm într-o situație în care trebuie să ținem cont de această perspectivă globală a Europei și să încercăm să ne gândim cum anume poate dezvoltarea regională să contribuie la ă, consolidarea poziției noastre. Sigur că strategia de la Lisabona este un factor, însă mai sunt și alte posibilități. Trebuie să ținem cont de faptul că toată lumea extinde perspectiva teritorială și ține cont de opțiuni și de șanse. E vorba de părți ale Europei, dar și de regiuni și zone metropolitane din întregul context. Astfel, putem să folosim cât mai bine potențialul european de competitivitate. Și cred că e corect să spunem că și alte continente, cum ar fi Rusia și Asia, spune vorbitorul, și-au uh, extins posibilitățile teritoriale și-au structurat mult mai bine regiunile și trebuie să avem în vedere și pentru Europa aceste posibilități. Vreau să închei cu câteva remarce de concluzie. După cum spuneam, rolul nostru este să slujim dezvoltării de politici și am fi foarte mulțumiți dacă comisia dumneavoastră ar uh, dori să primească de la noi informații mai aprofundate în legătură cu anumite teme și să uh, participați la evenimentele pe care le organizăm noi ca să reunim părțile interesate cu decidenții politici, de exemplu. Avem și publicații care s-ar putea să vă intereseze. Vă rog să-mi oferiți un feedback și vom încerca să vă servim cât mai bine. În ultimul rând, vreau să mă refer la programele de fonduri structurale pentru că noi suntem și un fel de observator al dinamicii teritoriale. Știm că au existat voci la nivel politic care au uh, spus că Europa ar trebui să se gândească la o strângere de probe mult mai continuă legată de dinamica teritoriilor. Și voiam doar să spun că acest proiect trebuie să fie avut în vedere de pe acum. Fondurile structurale sunt foarte importante pentru că din cauza lipsei de fonduri am fost nevoiți să oprim un program pe care îl desfășuram deja de 2 ani, a trebuit să luăm o pauză, deși programul nu era terminat. Este nevoie ca fluxul de informații să nu se oprească pentru ca uh, politicile să fie bazate pe Uh, fapte concrete și să fie cât mai eficiente. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Pot eu să spun ca oricine că vă stă la dispoziție și pagina noastră de internet, care este foarte bogată și gratuită. Acolo puteți afla tot felul de informații despre activitatea noastră. Mulțumesc pentru atenție! Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult. Da waren einige sehr... Melby, a fost uh, o prezentare foarte interesantă. Am uh, aflat aici niște informații pe care nu le cunoșteam. Nu știam, de exemplu, că există un program european referitor la repercusiunile creșterii preț prețurilor la energie asupra regiunilor. Iată ceva total nou pentru mine. Ați mai spus și multe alte lucruri, ați făcut o legătură între demografie și extindere. Ne-ați prezentat foarte multe informații importante pe care nu le cunoșteam aici la comisie. Iată niște informații pe care le putem afla și dacă intrăm pe site-ul dumneavoastră de internet. Colegii, nu știu dacă doresc să ia cuvântul, iată domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc! Într-adevăr, am fost foarte impresionat de complexitatea și de actualitatea programului ESPON. Aș fi avut câteva întrebări generale. Dacă ne gândim la un program propriu aici la Parlament, știți că avem diferite grupuri, de exemplu STOA, care se referă mai mult la aspectul științific și realizează diferite studii în acest domeniu. Aș vrea să știu dacă există posibilități de interacțiune între ceea ce stabilim noi aici ca priorități politice și ceea ce aveți dumneavoastră la dispoziție. Pentru că eu cred că s-ar putea face aici niște conexiuni pentru o mai bună exploatare a informațiilor în mod direct, în funcție de obiectivele dumneavoastră? Aceasta ar fi prima întrebare. Și cea de-a doua, ne spuneți că aveți oarecare probleme cu finanțarea, cu prezentarea programelor. Aș vrea să știu mai multe despre aceasta și aș vrea să vă întreb ce aveți de gând concret în uh, planul bugetar din uh, mandatul dumneavoastră derivă tot felul de date care ni se pare esențiale. Sigur că ați spus-o și dumneavoastră, e vorba de agenda de la Lisabona și interacțiunea sa în cadrul uh, coeziunii teritoriale. Ați mai avut și alte obiective, cred că trebuie să le abordăm în contextul cărții verzi și trebuie să vedem cum putem concretiza toate acestea mai specific. E vorba de transpunerea concretă a acestor prevederi în amenajarea teritorială europeană, pentru că trebuie să vedem cum se profilează această dimensiune teritorială. S-a vorbit de capacități, de mobilitate, eu aș vrea să știu cum se pot combina toate aceste elemente. Cred că este un aspect esențial care ne va ajuta să ne gândim la posibilitățile noastre de acțiune. Și mai am o întrebare mai concretă care îmi permite să uh, mă întorc la ce ați spus în legătură cu Lisabona și cu investițiile. Ați menționat tema investițiilor în cercetare și dezvoltare și mai specific în domeniul cercetării. E vorba de cercetarea de bază, cercetarea aplicată, și de uh, reflecția acest, acestor tipuri de cercetare în dezvoltarea regională. Cred că ar fi bine să ne spuneți cum se concretizează toate acestea în cadrul agendei de la Lisabona și uh, vreau să vă spun că sunt foarte impresionat de toate activitățile dumneavoastră și sper să avem ocazia să mai discutăm. Mulțumesc! Können Sie darauf Puteți să răspundeți acum uh, repede, pentru că avem destul timp la dispoziție, deci nu e nevoie să ascultăm toate întrebările la un loc. Da, am să încerc să răspund. În primul rând, mă bucur că am uh, reușit să menționez chestiuni care chiar uh, vă interesează și pe care le considerați foarte importante. Și noi credem că este important să existe o abordare mai integrată, să se țină cont de opțiunile de dezvoltare, să se creeze strategii pentru diferitele domenii. Factorul energetic este unul foarte important și în ceea ce privește echilibrul regional, pentru că unele zone au producție de energie, de exemplu, și altele au clădiri care nu sunt bine izolate. Aceste zone vor fi foarte afectate de creșterea prețurilor la energie decât altele. Sigur că există un impact teritorial al creșterii acestor prețuri. Și sunt de acord cu ce a spus domnul uh, Van Nistelrooy în legătură cu tratatul și cu coeziunea teritorială și cooperarea. Uh, este nevoie de o observare mai continuă și trebuie ca toate acestea să fie discutate și analizate îndeaproape ca să vedem cum ne putem organiza. În ultimii ani au existat mai multe inițiative de a crea genul de cunoștințe pe care le vizează ESPON. Există programe ale Direcției Generale Cercetare de la Comisie, știu că și Parlamentul a desfășurat mai multe studii folosind cercetători din proiecte ESPON. Direcția Generală Regio a făcut și ea foarte multe, a desfășurat lucrări statistice și analitice. Obiectivul de coeziune teritorială a stârnit foarte multe interese în acest domeniu de cercetare. Trebuie să existe un fel de demarcare, cum ați spus dumneavoastră, o structurare a conținutului. Pentru că nu are rost să inventăm roata de fiecare dată. În privința bugetului, aici depindem de dumneavoastră, ultima întrebare se referea la cercetare și dezvoltare și investițiile în cercetare și dezvoltare. Deocamdată facem o actualizare a indicatorilor economici ca să vedem cum au evoluat aceștia în perioada 2000-2006. Acest lucru se poate face acum cu datele pe care le putem obține și aceste date vor fi publicate într-o lucrare, cam de 20 de pagini, care va fi gata în martie sau aprilie 2010. Vor fi informații noi și acolo puteți primi și informații foarte specifice în legătură cu distribuirea teritorială a, cercetării și a investițiilor în cercetare și dezvoltare. În 2000 uh, a fost evident că, domenii, că zonele din Pentagon erau cele cu cel mai ridicat nivel de investiții. Mulțumesc! Constanțe Crele Mulțumesc, domnule președinte! În trecut am avut mai multe ocazii din întâmplare de a discuta cu reprezentanți ESPON, de exemplu la conferințe, și de fiecare dată am fost plăcut surprinsă. Și de fiecare dată m-am gândit că este incredibil ce informații poate să pună la dispoziție ESPON. Întotdeauna m-am întrebat de ce nu primim și noi aceste informații. Trebuie să recunosc că nu nu mi-a venit niciodată ideea să mă uit din proprie inițiativă pe site-ul ESPON ca să văd dacă nu cumva există date prezentate acolo. Nu obișnuiesc să intru pe acest site ca să văd cum aș putea folosi aceste date. Cred că ar fi foarte bine să nu ni se dea doar adresa de internet, ci să ni se trimită aceste publicații direct. Mi s-a părut foarte plăcut să văd că nu e vorba doar de tabele cu cifre, ci că sunt prezentate hărți care ne ajută să vizualizăm situația. Eu cred că această vizualizare ne scutește de dezbateri de o jumătate de oră, de exemplu, pentru că vedem direct despre ce e vorba. Am avut ieri o discuție despre acel non-paper referitor la viitorul politicii structurale Iată cât de importante sunt astfel de hărți, pentru că se vede clar că în anumite regiuni pur și simplu nu are sens să te concentrezi doar pe 10 state pentru politica de coeziune. Cred că se vede clar că Europa în ansamblu este mult mai diversificată decât uh, s-ar crede la o primă vedere m-aș bucura să folosim mult mai des aceste hărți și să ne fie trimise în mod regulat. Am o întrebare care poate să vă pară stupidă. Pe fiecare hartă este notat că acea hartă nu exprimă punctul de vedere al Comitetului de, monitoring, de Monitorizare. Ce înseamnă asta? Pentru că peste tot am văzut această mențiune. Înseamnă că cifrele respective sunt interpretabile sau uh, înseamnă că cifrele spun una și de fapt noi am vrea pe plan politic să facem alta? Poate ne puteți explica. Mulțumesc. Äh, Meinungsäußerungen sind immer nur Abgeordnete. Deputații sunt principalii care sunt responsabili pentru ceea ce declar, dar uneori cercetătorii sunt și ei, uh, au și ei această responsabilitate, dar nu trebuie să se scuze pentru tot ceea ce scriu sau afirmă. Acum că e vorba despre politica energetică, de protecția solurilor, de politica demografică, vedeți că am aflat astăzi că avem o uh, sursă de informații extraordinară pe care am putea o folosi și mă întreb de ce până acum nu am folosit-o mai des. Cred că pe viitor am putea să consultăm uh, site-ul internet și să folosim toate aceste date pentru rapoartele noastre, dar acum puteți răspunde. Mulțumesc! Referitor la informații și la felul în care ele au fost transmise sau nu comisiei dumneavoastră, cred că totul poate fi aranjat foarte ușor. Dacă doriți, ne putem asigura că primiți toate publicațiile noastre, de îndată ce ele apar. Le puteți primi în căsuțele dumneavoastră poștale, de aici de la Parlament. Am putea chiar să vă furnizăm o parte din cele mai recente publicații ale noastre, cele care sunt deja disponibile sau uh, rezumatele. și avem și un uh, serviciu de, de newsletter care v-ar putea fi trimis, la care puteți înscrie și ați primea primi aceste informații direct pe e-mail. Apoi, în ce privește interpretarea rezultatelor, evident că e o chestiune destul de complicată și toată lumea știe asta. dacă dintr-un motiv sau altul vrei să ajungi la o anumită concluzie, poți să interpretezi datele în așa fel încât să să îți uh, confirmi uh, ideile, deci poți să combini indicatorii, să-i clasifici în funcție de ceea ce vrei să obții. Totdeauna există această posibilitate, cum spuneam, de, de transformare a rezultatului. Dar noi am încercat să avem o abordare oarecum um, respectuoasă a unui cod etic ca să evităm asemenea interpretări mult prea orientate. Și încercăm să fim cât mai obiectiv cu putință, dar e clar că uh, cu orice hartă, cu orice grafic, poți foarte ușor să modifici datele. Noi încercăm însă să fim uh, uh cât mai preciși în informațiile pe care le furnizăm și să fim un site internet care respecte acest cod etic al cercetătorilor. Da, Acum, ca să îi acordăm timp domnului Kirilov să-și prezinte raportul, aș vrea să ne grăbim puțin. Am să dau cuvântul domnului Coltes, apoi domnului Vlașec și apoi domnului Alfonsi. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații de făcut. A, se, se întrerupe oratorul. Am înțeles greșit, am înțeles că mi se deduse cuvântul. Nu, întâi domnul Cortes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, o muncă serioasă, o muncă care ne ușurează obținerea unei fotografii, imagini foarte clare și actualizate a Europei și în plus de aceasta ne ușurează capacitatea, capacitatea comisiei noastre de a acționa, de a reflecta, în, de a lua decizii pe viitor și văd că e un document care va fi uh, utilizat pentru politicile viitoare ale Uniunii Europene, spre exemplu în ceea ce privește problema demografică, problema uh, schimbărilor climatice și așa mai departe. Pentru că aici e vorba de politici ale viitorului. De asemenea, am observat în prezentarea dumneavoastră că există hărți, hărți realizate de către ESPON și care Uh, încă au fost în curs, au fost realizate în anul 2000, însă acestea trebuie să fie actualizate, pentru că avem nevoie de informații cât mai actualizate posibile. Și e adevărat că e o muncă deosebit de grea, însă ar fi foarte util pentru comisia noastră să dispună de informații de acest gen. Și apoi aș avea o întrebare concretă în ceea ce privește ocuparea sau mai degrabă aș spune cu șomajul ați analizat eventual această problemă a șomajului în Europa? Cum anume regiunile sunt afectate de această, de această problemă? Și aș dori să obțin informații în acest sens. Și apoi aș dori să știu de asemenea care sunt indicatorii pe care îi ați utilizat pentru a analiza accesibilitatea la anumite regiuni uh, pe cale feroviară, aeriană și așa mai departe. Cum anume ați combinat toți acești factori? Mulțumesc. Are cuvântul domnul Vlasac. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să vă mulțumesc pentru această prezentare. Și aș vrea să fac referire la un punct care este deosebit de important. Am văzut o mulțime de planuri și de hărți care țin cont de datele pentru perioada 2000-2005 și în comisia noastră este crucial să avem uh, datele cele mai recente, respectiv pentru anii 2006 și 2007, astfel încât să le putem folosi cât mai eficient cu putință. De asemenea, se pune întrebarea dacă am putea la fiecare hartă să avem o legendă și o listă cu indicatori ca să știm cum anume au fost compilate aceste date și cum au fost făcute aceste hărți. Pe de altă parte, trebuie să țineți cont de schimbările climatice și um, știți că foarte mulți bani din fondurile structurale au fost folosiți pentru a proteja mai bine mediul înconjurător. Deci am vrea să putem să măsurăm eficiența acestor proiecte, să știm ce s-a schimbat uh, la nivelul mediului înconjurător. Dacă ați putea să uh, faceți și asemenea hărți, ar fi minunat. De asemenea, mă întreb dacă aveți posibilitatea de a ne furniza date uh, în ce privește economiile de energie și folosirea noilor materiale de izolare și a noilor tehnologii. Domnul Alfozi acum are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt deosebit de interesat de munca dumneavoastră și mă bucur că ați venit în fața comisiei noastre. Încă o dată, aceste hărți au și un interes de natură politică, nu numai tehnică, pentru că astfel putem și mai ușor să punem sub semnul întrebării acel document neoficial al Comisiei pe care l-am descoperit ieri. Pentru că astfel, datorită hărților dumneavoastră, vedem că politica de coeziune trebuie să aibă și în continuare o dimensiune regională și nu una sectorială, cum și-ar dori Comisia. Apoi, munca dumneavoastră ne permite să precizăm mai bine munca pe care vrem să o, o facem asupra indicatorilor acestor care sunt uh, starea solurilor și uh, PIB-ul. Dumneavoastră ați pus în evidență mai mulți uh, indicatori care ne permit să măsurăm Uh, stadiul de dezvoltare a regiunilor noastre, independent de uh, uh, procentul uh, PIB-ului. Și vedem că atunci când trecem de, de la o zonă periferică a unui mare oraș francez la o, o un centru de um, excelență, un centru de cercetare, indicatorii nu sunt aceiași, evident și vedem că și în mediul rural, precum și în mediul urban, avem aceste zone de um, excluziune socială. Deci, vreau să știu dacă ați reflectat și asupra acestor disparități între uh, regiunile acelui oraș sau între zona rura, zonele rurale și zonele uh, urbane. Președintele, Vă rog frumos să răspundeți și să fiți cât mai concis pentru că um, nu mai avem suficient timp la dispoziție. Domnul Melby, vă mulțumesc pentru aceste întrebări și ca să fiu succint, am să vă spun că rata de ocupare, rata șomajului uh, sunt, bineînțeles, niște indici pe care îi urmărim și pe care îi putem Uh, privi și din perspectiva updatării. Eu cred că Europa are această problemă și anume că nu um, dispune în timp util de date din toate regiunile uh, sale. De multe ori durează mult în, înainte să primești asemenea date. Ca să, te, uh, ca să obții informații în ce privește anii 2006-2007, e aproape imposibil să faci asta acum. E, Eurostatul nu poate să furnizeze aceste date um, rapid pentru că trebuie mult timp ca să le centralizeze, să le organizeze. Eu nu cred că Comisia noastră de monitorizare a hotărât să uh, vadă cum au fost uh, cheltuiți uh, banii din fondurile structurale uh, și să monitorizeze uh, eficiența acestor investiții. Poate că pe viitor o să putem să facem asemenea um, studii. Apoi, în ce privește indicatorii, există indicatorul care măsoară cât de mult durează Uh, ca să te deplasezi de la o regiune la alta. Există și un indicator al um, accesibilității, dar și acesta, ca toți ceilalți indicatori, poate fi interpretat uh, în diferite moduri. Însă trebuie să mai spunem despre aceste hărți că există pentru fiecare regiune uh, un punct de referință. În ce privește PIB-ul, toată lumea este de acord astăzi cu ideea că pentru a măsura uh, nivelul de dezvoltare a regiunilor, e nevoie de o abordare mai orizontală. Trebuie să te bazezi pe o gamă largă de informații, de uh, indicatori și să nu te limitezi numai la analiza uh, PIB-ului. Și apoi, bineînțeles că trebuie să compari um, ce se întâmplă într-o regiune cu celelalte regiuni ale Europei. nivelul uh, uh, PIB-ului este un indicator foarte bun atunci când vrei să uh, împarți fondurile, dar când e vorba despre felul în care ele trebuie investite și alți factori trebuie să intre în linia de calcul. Dar noi nu suntem foarte buni la asemenea calcule și analize pentru că lăsăm la latitudinea autorităților locale și regionale acest gen de analiză. Noi dorim numai să analizăm uh, dinamica la dimensiunea întregii, întregului teritoriu european. Acele analize uh, orientate, bine țintite, acele studii de caz uh, sunt niște proiecte la care le-am gândit, pe unele le-am și realizat, dar nu, uh, ele nu constituie principala noastră uh, activitate. Noi nu avem uh, drept misiune să intrăm atât, în, atât de mult în detalii. Mulțumesc, spune președintele. Vreau să dau cuvântul domnului Steghedi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, dragi colegi. Mai întâi vreau să mulțumesc invitatului nostru pentru această prezentare foarte realistă. Unele date erau de-a dreptul șocante și cred că nu cu toții uh, eram conștienți de asta. Eu vin dintr-un partid care este eurosceptic în Ungaria și nu ne ascundem. Dar în calitate de deputat din acest partid, consider că putem să, ne, să răspundem acestor provocări numai dacă suntem împreună. Bineînțeles că dificultățile nu pot fi rezolvate de un superstat, uh, Statele Unite ale Europei, ci mai degrabă de o Europa a națiunilor. E nevoie de coordonare la nivel european. Am vizitat mai multe regiuni din uh, Ungaria de Est și din România, din Transilvania, săptămâna trecu- săptămânile trecute și am discutat cu persoane care se ocupau de diferite proiecte și există anumite pericole pentru viitor. Și se pare că cetățenii nu sunt pregătiți pentru aceste pericole. Poate că mulți dintre dumneavoastră nu sunteți conștienți de faptul că oamenii din Europa de Est nu sunt pregătiți pentru viitor. Ei nu au încă experiența pe care au cei din vest, nu au încă această rutină. Și mi-aș dori să existe o poziție uh, specifică a Comisiei noastre pentru aceste regiuni din Europa de Est. Invitatul nostru a spus că în Europa s-ar putea să existe conflicte etnice din cauza uh, imigrației, mai ales în părțile de sud ale Europei. Vreau să știu dacă s-au făcut analize în ce privește proporțiile uh, grupurilor etnice, proporții care s-ar modifica uh, în urma uh, uh, fluxurilor migratorii. Și credeți că aceste modificări ar putea să schimbe complet ce se întâmplă în aceste regiuni? Mulțumesc, domnul Olzenija, că acum are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-a menționat aici specializarea uh, statisticilor și dumneavoastră v-ați ocupat de aceste statistici făcute pe, pe teme, pe capitole. Atunci când vedeți care sunt concluziile care pot fi trase din aceste studii, cum uh, le analizați până la urmă? atunci când noi înșine ne, de, ne deplasăm în uh, Europa, în diferite regiuni, vedem clar care sunt uh, lipsurile politicii de coeziune, vedem clar diferența de dezvoltare dintre o regiune și alta. Dar eu vreau să știu, dumneavoastră, pe baza informațiilor pe care le culegeți, faceți niște uh, previziuni pentru viitor? E util să știi care, ce se întâmplă acum, dar vreau să știu dacă sunteți capabili să faceți uh, uh, calcule pentru ce s-ar putea întâmpla pe viitor, pentru că și asta ne-ar ajuta. Și, pe de altă parte, vreau să știu dacă vă bazați pe evoluția istorică, ca să spun așa, deci ce s-a întâmplat pe o perioadă mai lungă de timp, nu numai în ultimii uh, 4, 5 până la 10 ani pentru că s-au făcut deseori greșeli în politică din cauza datelor statistice. Mulțumesc, spune președintele, dau cuvântul domnului Melby ca să poată să răspundă. În 5 minute, vă rog, nu mai mult. I think that, that uh, I didn't use the word it, it. Mulțumesc. Nu cred că am utilizat cuvântul sau expresia conflicte etnice. Nu, m-am referit doar la anumite presiuni migratorii din vecinătatea sudică a Uniunii Europene. Aceasta a fost concluzia mea sau aceasta a fost exprimarea mea, ca să spun așa. Nu știm absolut nimic despre aceste conflicte etnice la care v-ați uh, referit și nu știm dacă acestea pot exista sau pot apărea pe viitor. Uh, nu au fost adresate astfel de cereri uh, Comisiei noastre de monitorizare. Apoi, uh, referitor la întrebarea cu privire la uh, datele istorice, datele statistice, erorile care pot apărea. Da, cred că e poți să obții o anumită viziune despre viitor uh, utilizând datele uh, de care dispui și aceste date pot servi la realizarea unor scenarii. Și bineînțeles că aceste date pot fi utilizate pentru crearea unor scenarii care cu siguranță vor fi interesante și care vă vor furniza date și uh, detalii foarte importante pentru viitor. Și e adevărat că e o metodă foarte interesantă să te folosești de datele istorice uh, Uh, care să poată fi integrate în astfel de scenarii și să încerci să vezi care sunt tendințele. Tendințe, spre exemplu, în ultimii zece ani, ceea ce îți permite într-adevăr să faci anumite predicții sau previziuni de viitor, spre exemplu în domeniul demografic dar în același timp trebuie să încerci să anticipezi care ar putea fi uh, ceilalți factori sau celelalte uh, evenimente care ar putea influența evoluțiile viitoare. Și da, într-unul din uh, diapozitivele mele am încercat să introduc astfel de uh, date, în așa fel încât să putem construi scenarii foarte diferite uh, care să arate de asemenea și care este impactul asupra unei anumite regiuni. Dacă această regiune este orientată mai mult către competitivitate sau dacă este orientată mai degrabă către coeziune și încercăm să vedem care este amprenta pe care anumite politici o pot avea asupra regiunilor în funcție de tendința lor de, dezvoltare. Un, o regiune axată pe competitivitate poate avea un PIB foarte ridicat. M-am referit la uh, regiune din Pentagon. Uh, m-am referit de asemenea și la regiuni care sunt mai mult axate pe coeziune. Și în aceste regiuni se constată că PIB-ul este mai scăzut. Eu aș fi încântat să vă pun la dispoziție documentul uh, referitor la aceste documente. Ce pot să vă spun este că uh, aceste lucruri au fost realizate, au fost realizate înainte de criza economică și financiară și ne pot da o imagine, o idee despre modul în care lucrurile ar putea evalua. Însă, bineînțeles, după cum ați văzut, evenimentele recente au avut un impact deosebit de important și au schimbat oarecum lucrurile. Domnul președinte, da, mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezentarea dumneavoastră, pentru faptul că ați venit să aveți această dezbatere, să purtați această dezbatere cu noi. Mulțumesc! Dragi colegi, haideți să ne întoarcem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Evgeni Kirilov. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, nu sunt prea multe de spus despre progresele realizate. După ultima întâlnire a Comisiei noastre regii, au avut loc încă două întâlniri pe 8 și pe 17 octombrie la Consiliu pentru a discuta uh, dispozițiile generale privind Fondul European de Redezvoltare Regională. Și a fost prezentat și un document din partea Comisiei. Dar încă nu s-a ajuns la o poziție comună, cel puțin în ceea ce privește Consiliul. Și acest document neoficial a sugerat anumite schimbări și propune astfel modificarea articolului inițial, articolul 77, care se referă la chestiunile legate de cofinanțare. S-a încercat de asemenea rezolvarea problemelor de lichidități, acordând astfel 2% din, 2% din fonduri în, în ceea ce privește fondul de coeziune pentru simplificarea anumitor cerințe. Aceste măsuri vor duce și la modificarea articolului 82. O a doua schimbare își dorește să rezolve problema absorpției fondurilor și sugerează întârzierea cu un an a angajamentelor bugetare Însă acest lucru încă mai trebuie să fie aprobat de către Comisia pentru Bugete. De asemenea, în documentul adoptat în 2007 se prevedea un an suplimentar pentru exercițiul bugetar. Aceste modificări par să fie necesare având în vedere încetinirile cu care ne confruntăm în realizarea exerciiilor bugetare. Și, bineînțeles, acest lucru ar duce și la o modificare a articolului 93. Din ultimele discuții de la Consiliu, se pare că s-a ajuns la o, un acord pentru simplificare. Însă au intervenit dificultăți în ceea ce privește plățile în avans. Și acest termen ar putea fi lăsat deoparte tocmai pentru a se ajunge la un acord pe ansamblul propunerii. Următoarea ședință a Consiliului pe această temă va avea loc pe 12 noiembrie, destul de curând, și dacă acolo vom avea un uh, rezultat pozitiv, poate că în plenara din noiembrie am putea totuși să analizăm o primă versiune a documentului Comisiei noastre Regi. Deci cam aceasta este situația. Și pot să vă spun că sunt destul de uh, îngrijorat, pentru că aceste termene, uh, mai ales în contextul acesta de criză financiară și economică, nu sunt prea binevenite. Și cred că ar trebui totuși să ne exprimăm îngrijorarea către Consiliu uh, din cauza acestor întârzieri. Și toate aceste măsuri Uh, ar putea, dacă sunt introduse cât mai repede posibil, ar putea să ducă la o rezolvare a problemelor ridicate tocmai de această criză și care afectează totuși toate statele membre. Deci, iată informația pe care doream să vă pun la dispoziție și vă urmărim de aproape ce se va întâmpla la următoarea ședință a Consiliului, în momentul în care vor avea loc noi negocieri. Mulțumesc foarte mult, domnule Kirilov. Poate că am putea să avem acum o scurtă dezbatere? Da, vă rog. Foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr. Am notat că acum există o situație de blocaj și regretăm acest lucru, pentru că tocmai ne aflăm într-o perioadă de criză și ar trebui să învățăm să fim mai reactivi față de această stare de criză. Trebuie să simplificăm aceste proceduri în așa fel încât să implementăm în urmă mai concret, mai eficient uh, Uh, fondurile structurale în teritoriile noastre europene și ar trebui ca acest dosar să avanseze cât mai repede. Uh, mulțumesc, dragi colegi, pentru munca ce a fost depusă până acum. Domnul președinte, mulțumesc, care cuvântul doamna Schroeder. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt oarecum mirată de modul în care este uh, gestionat acest dosar. Uh, în mod normal, în ceea ce privește regulamentul general, Parlamentul European și-a definit deja poziția. Apoi, raportorul ține seama de această poziție în momentul în care au loc negocieri. Și astfel, Parlamentul European are posibilitatea de a își acorda ă, avizul și acest aviz poate fi dat cu anumite condiții. Însă mi se pare că nu așa s-au întâmplat lucrurile. Mi se pare că au avut loc discuții în mod diferit și aș dori să știu, l-aș întreba pe domnul raportor, care sunt punctele de discuție care au fost abordate la negocieri. Într-adevăr, uh, raportorul se confruntă în acest dosar cu oarecare dificultate, pentru că nu am avut o poziție în comisia noastră. În mod normal ar fi trebuit să avem mai întâi un vot în comisia noastră, după care raportorul ar fi putut să meargă la negocieri, însă nu așa s-au derulat lucrurile. De aceea ar trebui ca până în decembrie să adoptăm o astfel de poziție în sânul comisiei noastre. Dacă ne limităm să spunem doar că Parlamentul acceptă negocierile de la Consiliul uh, tocmai pentru a evita să se adopte o poziție, ok, aș fi de acord, însă mie mi se pare că există anumite puncte care sunt importante. Spre exemplu, Parlamentul ar fi putut spune că nu își acordă avizul decât dacă regula uh, regula plus doi este prelungită. Și dacă procedăm în, așa, în, în acest mod, atunci negocierile ar fi total diferite. De aceea îmi permit să fiu foarte mirată de modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum. Eu am oarecum senzația că raportorul lucrează de unul singur, în colțul său și nu ține seama de poziția comisiei noastre și nu ne spune care sunt punctele de discuții și concluziile din negocieri, care idei au fost preluate de dumnealui în documentul său. Noi am făcut o grămadă de propuneri și nu știu dacă acestea au fost luate în considerare. Domnul președinte, aș dori să dau acum cuvântul domnului Kirilov pentru a putea să explice. Foarte pe scurt, domnule președinte, pentru a răspunde doamnei Schroeder, cu siguranță știți că încă nu ne aflăm în poziția pe care ne va oferi o tratatul de la Lisabona. Însă, odată ce acesta va fi adoptat, uh, e clar că ne vom asuma poziția ce ne va reveni. Deocamdată ne aflăm într-o poziție în care trebuie doar să ne dăm un aviz. Eu urmăresc îndeaproape negocierile, însă așa cum am subliniat, e și poziția comisiei care intervine. Eu știu că există opinii diferite din partea diferitelor grupuri politice și uh, deși toată lumea este de acord asupra faptului că trebuie să obținem această simplificare a procedurilor, cel puțin așa era cazul în comisia din Parlamentul precedent. Însă, dacă plecăm de la ideea că în următoarele zile lucrurile nu se vor de desfășura așa cum sperăm, voi fi încântat să revin către dumneavoastră cu un text și am putea să îl discutăm atunci, acest text. Thank you very much. Mulțumesc, spune domnul președinte. Da, ultima întrebare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, și eu cunosc procedura și în trecut știu că această procedură a fost aplicată de mai multe ori și ea se derula astfel. Comisia noastră adopta o rezoluție cu o poziție clară a Comisiei, după care această rezoluție putea fi utilizată în plen și ulterior raportorul pleca de la textul rezoluției drept uh, bază de negociere cu Consiliul și Comisia. Și noi am făcut în această procedură, am făcut anumite propuneri. Și ce nu văd eu? Nu văd aceste propuneri preluate în documentul dumneavoastră. s-a spus că în ceea ce privește Fondul Social European era vorba de un procent de 100% și s-a aprobat acest lucru cu majoritate. Am spus că ne dorim ca anumite condiții să fie respectate pentru că vrem o, o, o abordare din punct de vedere Uh, al calendarului o abordare durabilă în ceea ce privește lupta împotriva crizei și dumneavoastră nu ați preluat aceste, aceste idei și știu că multe puncte au fost elaborate, au fost preluate în negocieri în trecut. Uh, bineînțeles că nu putem să preluăm aceste puncte de reflexie în momentul în care negocierile s-au terminat. Nu, asta trebuie făcut încă de la bun început, înainte de negocieri. De aceea, ceea ce eu v-aș ruga este să uh, avansăm cât mai mai repede să adoptăm o rezoluție care să preia punctele cheie ale Parlamentului și ca această rezoluție să fie disponibilă înainte ca raportorul să meargă la negocieri. Și avizul nostru va depinde de punctele care se află în această rezoluție, se vor afla în rezoluție. Și asta în temeiul tratatului de la Nisa. Trebuie să ne apărăm punctul de vedere. Mulțumesc, spune domnul președinte. Cu siguranță vom avea ocazia să discutăm în detaliu acest subiect cu ocazia ședinței noastre următoare. Acum vă propun să trecem la punctul 11, și anume studiul extern privind randamentul economic al cheltuielor în domeniul coeziunii pentru statele membre. Vom avea aici câteva prezentări. Mai întâi domnul John Bradley din Dublin, Irlanda, apoi profesorul Gerhard Unteit din Germania și domnul profesor Zaleski din Polonia. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că ați venit, să vă urez bun venit și să-i dau cuvântul domnului profesor pentru o scurtă introducere. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și pentru că îmi dați ocazia să vă fac aici o prezentare. Să vă prezint acest studiu pe care l-am realizat noi, conform unui mandat ce ne-a fost acordat de Parlamentul anterior, studiu și mandat ce s-au încheiat în 2009. Titlul este Randamentul economic al cheltuielilor în domeniul coeziunii pentru statele membre. În prima parte vorbim despre impactul economic al politicii de coeziune și nu, cum se întâmplă de obicei, prin uh, referiri la beneficiari. Încercând, în schimb, să subliniem contribuția politicii de coeziune asupra diferiților factori implicați. Noi dorim să vedem impactul asupra contribu contribuitorilor neți. După cum am spus până acum, s-a studiat impactul asupra statelor beneficiare și i s-a studiat impactul politicii de coeziune asupra convergenței economice. Însă se pare că politicile de coeziune, dată fiind amploarea lor, au un impact asupra statelor beneficiare, sigur, dar din cauza diferitelor schimbări ce rezultă pe piețele interne, au impact și asupra contribuitorilor neți. Până acum nu s-au cuantificat rezultatele referitoare la uh, dimensiunile acestui impact prin studiul ce a fost comandat de Parlamentul European, s-au uh, completat aceste lacune. Pentru prima dată se arată cum într-un sistem complet impactul se face simțit asupra beneficiarilor și asupra contribuitorilor se vede care este impactul politicii de coeziune asupra acestor diferite tipuri de state. Perioada de referință este perioada 2000-2006, deci înainte, în, printr-o primă fază, înainte de extinderea din 2004, a fost vorba mai ales de Portugalia, Grecia, Spania, care erau fostele state beneficiare de fondurile de coeziune. Și uh, Sigur, mai sunt și alte stări cu, state cu macroregiuni, cum ar fi Italia de Sud sau uh, Germania de Est, care au beneficiat de toate acestea. După 2004 se uh, regăsesc în acest studiu toate cele zece state de la prima extindere. Nu s-a ținut cont de România și de Bulgaria pentru că nu au intrat în sistem decât în 2007. Studiul a fost realizat în cadrul unei colaborări internaționale. Grupul de lucru este uh, format din domnul Bradley din Irlanda, care se ocupă încă din anii 80 de politicile structurale. El a avut o catedră de cercetare în acest domeniu, apoi a mai participat profesorul Zaleski din Polonia care chiar dinainte de aderarea Poloniei la Uniunea Europeană a studiat instrumentele de politică structurală și mai sunt și eu, vin din Germania și mă ocup de politici structurale încă de la începutul anilor 90, politici structurale germane. Studiul pe care îl avem în față este un exemplu de cooperare internațională la scară europeană și uh, arată cum anume putem să evaluăm împreună politica de coeziune în cadrul acestei colaborări internaționale. Și după această scurtă introducere, aș dori să dau cuvântul profesorului Bradley, care vă va prezenta studiul și apoi vom putea discuta rezultatele studiului. Mulțumesc foarte mult pentru introducere, domnule profesor. Domnule Dr. Bradley, aveți cuvântul. Thank you. We previously... Mulțumesc. Aceste rezultate au mai fost prezentate în luna mai membrilor din vechiul Parlament. Ni s-a cerut să le prezentăm din nou, în principal, în beneficiul deputaților nou aleși. Sperăm ca aceste rezultate să vi se pară interesante și demne de dezbatere. Trebuie să spunem parlamentarilor realeși că îi rugăm să uh, fie indulgenți, știm că ați mai auzit aceste prezentări și sperăm să mai aveți întrebări pentru noi. În acest proiect am încercat să cuantificăm cheltui, impactul cheltuielilor de coeziune asupra statelor beneficiare uh, și donatoare în perioada 2006 Ni s-a cerut să cuantificăm beneficiile de, pentru statele donatoare, net donatoare, ținându-se cont de contribuția lor la bugetul Uniunii Europene și uh, impactul benefic asupra comerțului. Am încercat să identificăm uh, ce parte din contractele de achiziții publice au fost acordate unor contractanți din statele, statele donatoare. Aș dori să analizez rezultatele înainte de a trece la detalii. Analiza noastră a arătat că politica de coeziune a Uniunii Europene, dacă este creată și implementată corect, asistă la procesul de modernizare al statelor și regiunilor rămase în urmă. Stimularea cererii în timpul implementării, și anume în perioada 2000-2008 pentru acest program, este foarte importantă. Însă trebuie să se țină cont și de capacitatea de uh, ofertă și de beneficii de productivitate care continuă mult după încheierea programului. Nu se cunoaște cât de eficient este Uh, proiectul de politici cât de eficientă este implementarea politicilor. Unele rezultate cheie pentru statele net donatoare. Povara de finanțare a bugetului Uniunii Europene a provocat reduceri de PIB și de ocupare într-o măsură mică. Statele net donatoare au beneficiat de politica de, de comerțul derivat din politica de coeziune, ceea ce a ă, sporit integrarea comercială a Uniunii Europene. Dacă este creată și implementată eficient, politica de coeziune este benefică până la urmă pentru Uniunea Europeană în întregime. Să trecem acum la prima întrebare. Cât de mare este povara contribuției nete la buget? Contribuțiile merg în medie de la 0,1% și 0,5% din PIB-ul statelor donatoare în perioada 2000-2006. Însă aceste cifre nu sunt împărțite egal între statele contribuitoare. Cei mai mari donatori sunt Olanda cu 0,5%, Luxemburg 0,3%, Germania 0,3% aproximativ și Suedia tot atât. Cei mai mici donatori net sunt state ca Finlanda, care alocă 0,1% din PIB. Cele mai mari contribuții absolute sunt făcute de Germania, Franța, Olanda, Italia și Regatul Unit, state mari. Iar uh, cele mai mici contribuții absolute provin de la Suedia, Belgia, Austria, Danemarca, Luxemburg și Finlanda, deci state mai mici. În acest grafic puteți vedea un exemplu de contribuție netă la buget în perioada de programare pentru Germania, vedeți că fluctuează într-o marjă de un sfert, de 1, un sfert din 1% până la o treime din 1%. Finlanda, un stat mult mai mic, iată că și contribuția este mai mică. Apoi, după perioada următoare, au devenit beneficiari, de fapt. Cine beneficiază de finanțarea aceasta de coeziune? Am folosit iarăși ca unitate de măsură procentul din PIB-ul național. Cea mai mare parte a fost primită de Grecia și de Portugalia. Cotele medii au fost alocate Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Spaniei, Ungariei, Poloniei și Maltei și cele mai mici cote au fost destinate Ciprului, Republicii Cehe, Sloveniei, Slovaciei și Irlandei. În următorul grafic se pot vedea că dintre statele EU 15 foste beneficiare nete, că Portugalia primește o proporție foarte mare față de PIB-ul său anual. Iar Irlanda, care tocmai se afla în curs de retragere de la ajutorul Uniunii Europene, a primit o parte destul de mică comparat cu PIB-ul său. Dacă ne uităm acum la EU10, deci statele intrate în 2004, vedem că Letonia este cel mai mare beneficiar ca uh, proporție din PIB. Apoi s-a ajuns cam la 2% din PIB, iar Cipru, care era un stat destul de bogat când a intrat în Uniunea Europeană, a primit o cotă foarte mică. Aceste grafice arată că atât povara pentru statele donatoare, cât și beneficiile statelor beneficiare sunt foarte variate de la un stat la altul. Următoarea întrebare este cum, a fost folosi, cum au fost folosite aceste cheltuieli de coeziune? Am împărțit aici în proiectele în trei categorii. Infrastructura fizică, cam 48% din cheltuielile totale, resurse umane, umane cam 3, o treime, 36%, și ajutor direct pentru firme, cam 16% din total. Așadar, dacă ni s-ar cere să cuantificăm beneficiile derivate pentru donatorii neți, trebuie să pornim de la beneficiile pentru statele beneficiare. Și cum putem face acest lucru? Avem detalii tehnice în raport, în orice caz trebuie să știți că folosim modele economice care încearcă să arate cum funcționează aceste state și cum reacționează la fondurile structurale și la injectările de fonduri prin politicile de coeziune. Am simulat aceste modele pe calculator ținând cont în primul rând de cheltuielile de coeziune și apoi am făcut o altă simulare fără aceste cheltuieli. În această analiză trebuie să facem distinția esențială între perioada de implementare, perioada 2000-2008, și post-implementare, 2009-2020. Pentru că, desigur, politica de coeziune nu trebuie să fie doar un stimulent al cererii sau un stimulent fiscal, cum sunt cele folosite la ora actuală pentru a stimula economia mondială și pentru a ajuta să iasă din recesiune. În următorul grafic puteți vedea o imagine a tipurilor de efecte ce se obțin. Și am luat ca exemplu Portugalia. Impactul asupra PIB-ului se vede în graficul A. E vorba de impactul cheltuielilor de coeziune de la începutul perioadei de finanțare, vârful fiind cam 4% din PIB în anii 2007-2008, când uh, PIB-ul a crescut cu 4% față de cât ar fi fost în mod normal. Și uh, este interesant de văzut că fondurile se opresc în 2009. Noi a trebuit să ignorăm programul actual în desfășurare, noi nu am fi vrut să procedăm așa, dar am analizat aici totuși ce s-ar întâmpla dacă s-ar retrage fondurile. S-ar reduce și efectele și beneficiile pe termen lung. Efectele asupra ocupării sunt paralele cu efectele asupra PIB-ului, însă la scară mai mică, pentru că uh, fondurile structurale au ca impact principal sporirea productivității, și nu atât creșterea ocupării, ceea ce se reflectă în punctele procentuale. În timp ce sunt absorbite fondurile, balanța netă comercială devine negativă. Bunurile de consum sunt absorbite în economie și după ce se uh, oprește finanțarea, iată că această balanță devine pozitivă din nou. În următorul grafic avem o analiză similară pentru Polonia, unde sigur că perioada începe cu anul 2004, după aderare. Se văd aici efectele asupra economiei poloneze, care sunt mult mai mici decât efectele asupra Portugaliei, pentru că finanțarea acordată noilor state membre pentru restul perioadei bugetare au fost mult mai mici decât fondurile alocate Greciei, Portugaliei și Spaniei. Așadar, puteți vedea aici efectul asupra PIB-ului, asupra ocupării și asupra balanței comerciale. În aceste grafice puteți vedea cum anume fondurile structurale ameliorează evoluția statelor beneficiare sumele primite de aceste state sunt foarte diferite, deci nu putem să comparăm aceste efecte și să spunem că fondurile structurale sunt mai eficiente în Portugalia decât în Polonia, pentru că Portugalia a primit mult mai mulți bani în timpul acestei perioade decât Polonia. Am folosit, deci, o măsură numită un multiplicator cumulativ. Este, sigur, ceva foarte tehnic, se încearcă aici să se evalueze rata profitului de obținut de la, din aceste cheltuieli. Și în următorul grafic veți vedea cum anume multiplicatorul acesta cumulativ crește în cazul Poloniei. În anii 2004, 2005 și 2006, iată ce am numit un multiplicator keynesian ceea ce este, vedeți, mic pentru o economie ca Polonia, uneori este chiar sub 1. Însă, pe măsură ce trec ani și se ameliorează beneficiile asupra capitalului uman și asupra investițiilor în cercetare și dezvoltare, acest multiplicator cumulativ începe să crească și crește până când ajunge la o fază de platou în 2020, cam de 2,5 ceea ce înseamnă, de fapt, că pentru fiecare euro injectat se obțin cam 1,5 euro profit. Așadar, în acest grafic am organizat după mărime acești uh, multiplicatori cumulativi ca să vedem uh, care este situația în diferitele state. Iată că cel mai mare profit de pe urma investițiilor a fost în Irlanda, și, de fapt, scala aceasta este destul de îngustă, chiar dacă Letonia se află cel mai în dreapta, nu înseamnă că cheltuielile de coeziune nu au fost eficiente, ci doar că profitul obținut este mai mic. Dacă am studia de ce diferă atât de mult um, aceste cifre de la un stat la altul, ar trebui să intrăm în amănunte foarte complicate. Însă, ca să simplificăm, putem să ne uităm, de exemplu, la Estonia, Lituania și Letonia. Și putem constata că unul dintre principalele motive este că sectorul de producție din Letonia este cel mai mic din cele trei state baltice și că fondurile au ca beneficiu sporirea productivității în sectorul de producție. Deci, dacă în 2004 luăm trei economii, cele trei economii baltice care sunt similare însă au sectoare de producție foarte diferite ca parte din economia totală, ar fi de așteptat ca economia care a pornit cu cel mai mic sector de producție să aibă cele mai mici efecte și așa și este. Un alt uh, caz ar fi o comparație între Irlanda și Grecia, de exemplu. E valabil același factor. Sectorul de producție din Grecia este foarte diferit pe plan calitativ de cel din Irlanda. Cel din Irlanda este mai orientat către export. Uh, și deci ce ne așteptăm să constatăm atunci când condițiile globale se înrăutățesc? Ne-am aștepta ca economia din Irlanda să sufere de un impact negativ mult mai grav decât cel din Grecia și așa a și fost. Deci nu e vorba aici de un uh, concurs de frumusețe sau nu vrem să arătăm cu degetul, să spunem că unele state nu implementează bine politica de coeziune. Pur și simplu se măsoară aici de la ce puncte au pornit aceste state când au început să absoarbă fondurile structurale. Să trecem acum la cuantificarea impactului asupra statelor net donatoare. Avem 11 state net donatoare. Am uh, folosit un model pentru toate statele europene, cu excepția a două, Bulgaria și România, desigur, uh, am uh, simulat impactul finanțării contribuției nete la buget pentru anii respectivi și apoi am simulat efectele beneficiilor derivate din comerț din statele beneficiare, după cum v-am spus în analiză anterior, și am combinat aceste efecte ca să examinăm efectul net, care poate fi pozitiv sau negativ. Iată aici uh, un aspect foarte important. Orientarea către export a statelor donatoare către statele beneficiare este crucială. Cu alte cuvinte, dacă Germania are cea mai mare orientare către statele beneficiare, 18% din total, o cincime din exportul Germaniei, ar fi de așteptat ca Germania să fie un mare beneficiar. Luxemburg și Olanda au o orientare foarte scăzută spre comerțul cu statele beneficiare. Iată un filtru esențial care va afecta beneficiile derivate. Pe de altă parte, statele beneficiare sunt orientate către exportul spre statele donatoare. Iată că Spania și Polonia sunt cele mai orientate către cei 11 donatori. Cam 70% din exporturile lor sunt destinate acestor state. În cazul Spaniei, domină comerțul cu Franța, în cazul Poloniei, domină comerțul cu Germania, iar Letonia și Lituania au cea mai mică orientare de export pentru că aceste state au păstrat o dependență comercială față de Rusia, în ciuda aderării la Uniunea Europeană, care dispare încet, încet, însă, în fine, Rusia nefiind un stat donator, nu putem calcula exact efectele. Mai departe se văd alte impacte derivate, începem cu Franța și Franța, printr-un set de circumstanțe deosebite examinate în raport, are cele mai mari beneficii derivate. Le puteți vedea acolo. Însă, cu toate că uh, arată bine, în grafic, de fapt, sunt mărunte. Pe de altă parte, Germania are efecte negative. Mm, contribuțiile sale nu sunt uh, contracarate de beneficiile derivate. Abia, abia în 2008 se poate să devină pozitiv. Trecem apoi la Olanda. A fost uh, <clears throat> spus că acest stat are foarte puține schimburi comerciale cu statele beneficiare. Iată că impactul negativ este de aproape 1% și asta pentru că Olanda este foarte afectată de contribuția la buget pentru că primește foarte puține beneficii derivate din comerț ceea ce se poate schimba pe viitor dacă se schimbă orientarea comercială și dată fiind aprofundarea comerțului cu statele beneficiare. Deci efectele sunt foarte diferite între state. Ce concluzii putem trage? Impactul asupra cererii este limitat la perioada de implementare, deci orice raport care se oprește pe 31 decembrie 2008 este mm, irelevant sau de fapt ne induce în eroare pentru că nu ține cont de efectele posterioare. Analiza trebuie să fie desfășurată mai departe după perioada de programare ca să se analizeze impactele, impacturile asupra ofertei și asta face studiul nostru. Rata de profit poate varia de la o țară la alta din cauza unor diferențe de structură a economiei. Însă, aceste diferențe pot să fie provocate și de chestiuni de eficiență din aceste state și e foarte greu să fie obținute aceste date. Pentru că e vorba de diferențe de calitate, noi putem observa efectele cantitative atunci când studiem modul în care afectează fondurile structurale aceste state, dar este foarte greu să vedem cine anume a uh, creat programele de coeziune în mod optim pentru a uh, scăpa de barierele de dezvoltare și cine nu. Cine a implementat politicile eficient și cine a avut dificultăți în a uh, stabili procedurile complexe necesare pentru absorbirea acestor fonduri. Cheltuielile de coeziune cresc cererea de importuri pentru statele beneficiare în perioada de implementare. Acesta este singurul beneficiu derivat pentru statele donatoare. Și cererea de import rămâne mai mare după ce programele se termină. dacă comparăm cu scenariul în care nu ar fi existat politica de coeziune. Dar impactul asupra balanței comerciale nete devine pozitiv. Deci, orientarea spre export crește și capacitatea de a desfășura comerț competitiv pe piața internațională este sporită. Datele dona, da, statele net donatoare au o orientare comercială către statele beneficiare, ceea ce afectează transmisia efectelor derivate. Și dacă există excepții, acestea au motive istorice. Finanțarea la buget duce la efecte negative pentru toate statele donatoare. De exemplu, Germania. Germania este un stat donator net, dar landurile, unele landuri beneficiază de fondurile structurale. În orice caz, noi vorbim aici de contribuția netă la buget. Impactul asupra PIB-ului donatorilor și comerțul acestora este, uh, este mare și se schimbă foarte lent. De exemplu, se vede în statele baltice, care încearcă să se îndepărteze de comerțul cu Rusia și să se orienteze către Uniunea Europeană. În cazul Luxemburgului și Olandei, impactul net negativ este cel mai mare din cauza, din cauza lipsei comerțului cu statele beneficiare. Însă pentru Franța, Italia și Regatul Unit, impactul net este mai degrabă pozitiv. Impactul asupra ocupării totale din statele donatoare este similar cu impactul asupra PIB-ului, dar de o amploare mai mică. Impactul este minor pentru că cota parte în bugetul european este de asemenea mică dacă e să ne gândim la contribuția principalilor donatori. dar bugetul de cheltuieli publice ar putea să reprezinte 14, uh, mă scuzați, 40 până la 45% din PIB. Surplusul creat de uh, profiturile din comerț a fost și el um, în creștere, dar impactul asupra PIB-ului nu a fost uh, la fel de mare. Toate acestea sunt consecințe ale statutului de donator net. De asemenea, în perioada de implementare ca și în perioada de post-implementare, pentru statele care sunt donatoare uh, nete, impactul cash flow-ului este de asemenea negativ ce putem să spunem despre aceste microimpacte? Putem să identificăm care este uh, cota din principalele contracte de um, achiziții publice care au fost atribuite uh, uh contractorilor din state donatoare? În general, principalele firme uh, contractoare au înțelegeri cu uh, firme subcontractoare din statele beneficiare. Anchetele la nivel național și regional au arătat că în timpul perioadei bugetare 2006 nu s-au uh, strâns date de niciun fel, deci nu am putut să dăm un răspuns fiabil la această întrebare. Pe de o parte că este vorba despre o întrebare cât se poate de complexă, deși poate să pară simplă, și apoi pentru că, cum spuneam, nimeni nu și-a dat o steneală până acum să adune asemenea date. Și apoi mai e și o chestiune de confidențialitate. Comisia nu vrea să se amestece în asemenea treburi interne ale statelor membre. În concluzie, câteva recomandări. Analiza macroeconomică se bazează pe analize costuri-beneficii. Și deși noi trei lucrăm de foarte mult timp în acest domeniu, n-am văzut niciodată uh, că au fost publicate asemenea analize, costuri-beneficii, în urma folosirii unor fonduri structurale sau, în general, legate de aplicarea politicii de coeziune. Deci, în general, aceste date nu sunt date publicității. Și chiar dacă faci uh, analize costuri-beneficii, e foarte greu să vezi cu adevărat cum funcționează politica de coeziune și cât de eficientă este aplicarea ei în fiecare stat membru. Apoi ne-am dat seama că era foarte constrângător pentru noi să ne concentrăm numai asupra politicii de coeziune, pentru că existau multe uh, raporturi între politica de coeziune și uh, piața unică sau uh, Uniunea uh, Europeană monetară, pentru că acestea, din urmă, sunt adevărate motoare pentru integrarea comercială și pentru creșterea profiturilor în, din uh, comerț. Deci ar fi nevoie de uh, studierea interacțiunii între aceste diferite domenii. Și, în plus, ar trebui să se facă studii cumulative Ni s-a mai cerut să facem un studiu pentru perioada 2007-2013. Spania, Portugalia și Irlanda au, sunt beneficiare ale politicii de coeziune din anul 1999. Și chiar dacă în toate aceste țări beneficiare politica de coeziune se concretizează prin derularea de proiecte deja începute în trecut, vom face acest studiu, dar ar fi mai interesant să vedem ce se întâmplă în noile state membre beneficiare. Oricum, noi credem că programele, fie ele în curs de derulare sau noi, ar trebui studiate împreună și nu uh, drept capitole administrative separate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Acum deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rog, doar o întrebare. Vă mulțumesc pentru această prezentare deosebit de interesantă Știți că politica de coeziune este oarecum uh, vitregită uh, în cadrul instituțiilor europene și de aceea avem nevoie de toate informațiile disponibile de natură uh, asupra impactului cost, costuri-beneficii, dar ne spuneți că, de fapt, nu aveți informațiile necesare pentru a spune care a fost impactul costuri-beneficii în regiunile europene. Cine deține atunci aceste informații? Cum le putem obține? Deci care este instituția, organismul care are aceste informații și care le-ar putea ajuta? Pentru că mi se pare deosebit de important să avem o transparență totală, pentru că este un aspect indispensabil să știi clar cum uh, au fost folosite aceste fonduri europene și care a fost impactul direct. În această perioadă de criză, toate datele, toate cifrele sunt importante și deci cum putem să obținem aceste informații? Mulțumesc! Cine vrea să răspundă? ați abordat două puncte esențiale. Mai întâi, felul în care se face această analiză costuri-beneficii și apoi, al doilea punct, de a ști cum putem astăzi să măsurăm exact eficiența politicii de coeziune. și care a fost impactul direct. Cred că colegul meu, John Bradley, va da deja anumite răspunsuri. Analizele de costuri și beneficii făcute în amonte de implementarea uh, proiectelor sunt obligatorii. Dacă ai intenția să cheltuiești 50 de milioane sau mai mult pentru un anumit proiect, această evaluare costul-beneficii se face deja ă, de către Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții ă, își aduce și ea contribuția și încearcă să evalueze cum se va derula acest program. Și va fi foarte importantă ă, această analiză costul-beneficii pentru a se ști dacă se va trece la implementarea proiectului sau nu. Dar, cum spuneam, aceste date nu sunt niciodată publicate, nu sunt niciodată date publicității. De aceea, nu vă putem spune cum l-ați putea obține sau nu putem să știm cum evoluează lucrurile deci, cum spuneam, atâta timp cât aceste date nu sunt date publicității, e, e foarte greu să, să știi cum au, au fost făcute aceste analize, care au fost detaliile. Procedurile sunt, de fapt, ceva de natură administrativă și ar trebui să puteți să discutați cu organismele care s-au ocupat pentru fiecare caz în parte de această analiză costuri-beneficii. Apoi, merită uneori să, um, ca să îți faci o idee a raportului între costuri-beneficii, să faci o comparație între previziunile Uh, dinainte de implementarea proiectului și apoi exact ce s-a întâmplat, de exemplu, cu rata ocupării după ce acest uh, proiect a fost pus în practică. Acesta este un indice cât se poate de grăitor, dar, din păcate, nu se fac tot timpul asemenea um, analize comparative. De asemenea, poți să vezi care a fost impactul dacă analizezi uh, ce s-a întâmplat cu bugetul acestui proiect și dacă a existat contribuții la bugetele locale sau naționale în urma aplicării acestui proiect. Încă o dată, nici aceasta nu este o procedură standard. Deci, acesta este răspunsul pe care vi-l pot da. E greu să ajungi la aceste date, dar în ce privește impactul bugetar, îl rog pe colegul Bradford să vă dea mai multe detalii. Da, cred că deputații europeni joacă practic un rol de polițist în ce privește implementarea politicii de coeziune. Problema consistă însă, așa cum s-a spus și mai devreme azi dimineață, în faptul că regulile uh, care um, guvernează fondurile structurale și politica de coeziune au devenit din ce în ce mai complexe și de aceea și analizele cost-beneficii sunt și ele uh, deosebit de complicate. E interesant de văzut că principalele două două cazuri în care s-au făcut eforturi, ca să spun așa, la sânge pentru a fi a uh, asigura o transparență totală, au apărut numai în Germania și noi am cooperat pentru aceste analize. De fapt, au fost inițiative naționale ale guvernului și nu inițiative europene. Cred că Bruxelul nu ar fi fost la fel de sincer și nu ar fi dat dovadă de această de acest uh, spirit de autocontrol și de autocritică dacă ar fi făcut o asemenea analiză. Dacă sunt deosebit de sincer, dacă sunt deosebit de sincer și spun exact dacă acei bani care au fost alocați au fost bine cheltuiți, S-ar putea ca pe viitor să nu mi se mai dea la fel de mulți bani sau să nu mi se mai dea deloc, ori nimeni nu are interesul să piardă complet aceste finanțări. Și în general, analizele pe care nu le putem face pe baza datelor disponibile nu ne permit să răspundem clar la întrebarea banii contribuabililor europeni sunt bine folosiți sau nu? Dau cuvântul colegului polonez. Aș vrea să confirm faptul că regulile administrative sunt deosebit de complexe. Apropo de accesul la banii europeni în țări precum Polonia, în aceste țări care de numai câțiva ani pot să beneficieze de fondurile europene. Cel mai important acum este capacitatea de absorpție a acestor fonduri. Pentru noi nu eficiența este cea mai importantă, ci capacitatea de absorpție. Cum putem să explicăm acest lucru? Accesul la fonduri este limitat de o multitudine de condiții birocratice a devenit atât de complex că până și organele statului nu cunosc toate chichițele acestor uh, proceduri. Și atunci ne ocupăm de acele proiecte care uh, sunt sigure, care au toate șansele de a fi acceptate. Și nu acordăm o șansă, poate, acelor proiecte care par mai riscante, având în vedere faptul că sunt sume importante în joc și sunt mult prea multe riscuri să pierdem acei bani dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile. Am încercat să analizăm situația în ce privește contractele de care beneficiază firme străine. Era un exercițiu cu, de, cu interes pur statistic și tocmai ni s-a spus că aceste date pot fi interpretate. Au existat um, a existat un procent de 14% care erau contracte atribuite uh, în țările beneficiare unor firme din țări uh, uh, donatoare. Dar în ce privește interpretarea rezultatelor, trebuie să fim prudenți. Au existat multe situații în care firmele subcontractante erau de fapt firme poloneze, dacă e să iau exemplul Poloniei. Și atunci trebuie să vezi cum interpretezi datele obținute. În foarte multe dintre aceste firme care câștigaseră contractele, uh, capitalul majoritar era polonez, deci până la urmă nu era un capital 100% din țara donatoare, ci un capital mixt. Deci până la urmă acest procent de 14% nu uh, este neapărat uh, fidel cu realitatea. Și apoi, în ce privește analizele costuri-beneficii, atunci când e vorba despre proiecte mari, când bugetul depășește 50 de milioane de euro, am putea eventual să avem acces la datele analizei costuri-beneficii care um, a fost făcută, cum am explicat, la Comisia Europeană. Dar nu sunt multe proiectele care depășesc acest buget. Și atunci ar trebui să existe un uh, studiu analitic pentru ca și uh, la nivel microeconomic și pentru proiectele de mai mică anvergură să se facă asemenea analize costuri-beneficii. Ar fi interesant să putem să strângem aceste date, deci atât la nivel macro cât și la nivel microeconomic și uh, importanța ar fi foarte mare dacă am putea să avem asemenea date. Colegii mei în trecut au încercat să facă să strângă asemenea date, dar uh, nu au putut să continue. Domnul Lagora Domnul Agurachis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac o propunere, dacă îmi permiteți. Nu știu dacă asta îi privește și pe ceilalți colegi ai mei, dar eu unul sunt interesat de asta. Ar fi foarte bine dacă aceste studii ar fi disponibile pentru noi toți. Ele sunt deosebit de importante, mai ales acum, și aș vrea să mai um, discutăm despre asta și pe viitor, pentru că știu că noi toți am avea multe întrebări de pus pentru a clarifica lucrurile, dar acum, despre prezentarea care ne-a fost făcută astăzi. Ar trebui să încurajăm pe uh, experții care au făcut studiul să ne vorbească mai mult despre contribuțiile statelor donatoare. Nu știu dacă procentele uh, sunt uh, partea cea mai importantă, dar ele nu sunt neglijabile. Și apoi ar fi bine să vedem clar pe ce scară de valori ne, ne, ne situăm. S-a tot vorbit despre impact minor, impact de mică învergură, dar poate că în termeni concreți economici e vorba despre un, un impact important. Eu vin din Grecia și știți foarte bine care sunt performanțele economice ale Greciei și așa să spun că statele donatoare au și ele avantaje, nu numai țarele beneficiare pentru că senzația care se degajă este că țările donatoare uh, uh au de pierdut și că țările beneficiare uh, sunt singurele care au de câștigat. Ori din studiul dumneavoastră se vede că nu e chiar așa și toată lumea trebuie să-și dea seama de asta în Europa. Apoi, când vorbim despre coeziune, conform căror criterii putem să spunem dacă o politică de coeziune este bună sau nu. Ne-ați arătat grafice, uh, calcule, uh, raportul dintre creșterea PIB-ului și rata de ocupare, dar noi vrem ca nivelul de dezvoltare să fie cât de cât uniform peste tot în Europa. Și atunci am putea să măsurăm și alți indici, de exemplu productivitatea muncii și să vedem dacă fondurile de coeziune participă și la creșterea productivității. Apoi, mai am o întrebare. Cei care ne-au prezentat studiile ne-au spus că 50% dintre programe se concentrează pe construirea de infrastructuri, o treime în ce privește resursele umane și numai 19% pentru creșterea productivității, mă, scuzați, pentru producția industrială. Cifrele acestea sunt valabile pentru toată Europa sau numai pentru anumite țări? Poate că ar trebui să operăm anumite schimbări pentru ca rezultatele să fie mai eficiente, pentru ca coeziunea să se facă mai rapid. Ar trebui să schimbăm această repartizare sau nu? Președintele, doriți să răspundeți la aceste întrebări? We have presented our... Noi ne-am prezentat rezultatele de la țară la țară, de la caz la caz. Și am arătat că politica de coeziune în Grecia, de exemplu, are rezultate mai bune decât într-o altă țară. dar nu este decât uh, un aspect al politicii de coeziune. Coeziunea este un concept răspândit, bine răspândit în Europa, dar care a cunoscut evoluții diferite. Iar uh, cei care s-au situat în tabăra donatorilor, respectiv în tabăra beneficiarilor, s-au schimbat cu timpul. costurile negative pentru statele care sunt donatoare nete depășesc uh, avantajele. Eu nu cred că per ansamblu putem vorbi despre un rezultat net pozitiv. Deci pentru întreaga Europa, când tragem linia între ce au de pierdut și de câștigat țările donatoare și țările beneficiare. Ce am descoperit este faptul că de când politica de coeziune a fost extinsă și reformată de la sfârșitul anilor 1980, s-a ținut cont de aceste uh, disparități între regiunile Europei. Ne dăm seama că țări precum Polonia se evoluează spre niveluri de PIB care se situează aproape de media europeană, dar nu toate regiunile din Polonia merg pe această cale. Și atunci se pune întrebarea, trebuie Uniunea Europeană să reacționeze față cu această evoluție? Și cred că e mai bine să dezbateți despre asta aici la Parlament decât să se ocupe economiștii de acest lucru. Chiar dacă unele regiuni dintr-o țară beneficiază mai mult de pe urma politicii de coeziune decât altele, Acestea din urmă, deci cele care se dezvoltă într-un ritm mai lent, au totuși de, de um, beneficiat, au totuși de câștigat de pe urma politicii de coeziune. De exemplu, în Irlanda, um, imigrația din regiunile mai uh, sărace spre regiunile uh, mai bogate um, a permis și acestora din urmă să evolueze încetul cu încetul datorită banilor care se întorceau în regiunile de origine. În ultimii 20 de ani au fost multe probleme legate de fondurile structurale. Eu m-am ocupat de programul uh, irlandez pentru anii 92-93, pentru strategia de cheltuire a banilor alocați prin politica de coeziune. Uh, și era vorba despre un procent de 45%, dar până la urmă am cheltuit numai 35%. Între timp, Portugalia nu cheltuia decât un mic procent pentru uh, uh, resursele umane, capitalul uman, și un procent mult mai mare pentru infrastructuri și am văzut care au fost beneficiile uh, finale. Fiecare țară a ales cum să cheltuiască acești bani nu întotdeauna au fost alegerile cele mai sănătoase și uneori nu s-au ales prioritățile care uh, promiteau profiturile cele mai mari în, din punct de vedere strict economic. Integrarea uh, uh, economiilor europene este deosebit de importantă. Investițiile asupra capitalului uman sunt foarte mari în partea de vest a Europei dar pe de altă parte, e clar că um, nivelul de um, formare și de educație a populației din țările din Est era foarte uh, bun. Am văzut acest lucru cu uh, nivelul de um, educație al imigranților care au venit în Irlanda, să spun din Lituania sau Polonia și așa mai departe. Deci, așa se explică faptul că în aceste țări sau se, guvernele se concentrează mai mult pe cheltuielile cu infrastructura decât pe uh, cheltuielile cu capitalul uman. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Aveți cuvântul. Domnule președinte, uh, studiul este cu adevărat uh, binevenit, extrem de relevant, pe alocuri foarte sofisticat, dar aș vrea să spun ca un neeconomist că doar dimensiunea financiară și doar prezentarea statistică a relației dintre statele donatori, contributori și statele recipienți este incompletă și pe alocuri poate crea uh, contradicții. Și mă voi referi la o realitate pe care economiștii, eu nu sunt economist, dar păcătuiesc să citesc câteodată și cărți de economie, relaia dintre donator beneficiar este mult mai complexă i mă voi referi la câteva elemente care arată că politica de coeziune are efecte win win mult mai ample decât acest studiu sau alte studii le pot prezenta i pornesc chiar de la teza unor economiti care spun că prima criză economică reală în europa de vest la începutul anilor nouăzeci a fost evitată prin extinderea uniunii europene către cei zece i apoi doisprezece membri ceea ce a permis economiilor din vest un spaiu de expansiune i o piaă de consumatori atât de relevante încât au meninut creterea economică. acest factor nu poate fi negat în beneficiile care există într o parte i în cealaltă a uniunii noastre. un al doilea element este faptul că principalii actori economici din ările care primesc fonduri în cadrul politicii de coeziune, repet principalii actori economici de la bănci la real estate sunt actori care sunt fie companii cu capital din ările vechi ale Uniunii, donatori, fie sucursale ale statelor din statele donatoare. Este un fapt economic pe care îl cunoaștem toți. Este din nou un win-win sau a sort of win-win because not always the relation is that. Al treilea element, luați sistemul contractorilor. Principalii contractori ai proiectelor cu finanțare europeană în statele recipiente sunt cel mai adesea, mai ales când e vorba de sume mari, de uh, uh, proiecte de anvergură, sunt cel mai adesea companii sau sucursale ale unor companii care provin de regulă din statele donatoare. Teoretic este un win-win. Nu totdeauna este un win-win. Al patrulea element sistemul bancar nu este aici nu este parte a politicii de coeziune dar toate țările recipiente au un sistem bancar ce este fie controlat fie uh, influențat major de sisteme bancare din țările donatoare cu efecte pozitive în vremea de criză dar și cu efecte negative dacă mă gândesc la recentele speculații pe moneda națională în Polonia, România, Ungaria, făcute nu de bănci indigene, ci de bănci care tocmai erau sucursale ale băncilor din ări donatoare. luai o tot ca o parte a acestui theoretical win-win situation. Și, în uh, ultimă instanță, cred că și procesul de delocalizare sau localizare a companiilor din state donatoare în statele recipiente, motivată economic de salariile mai mici, menține competitivitatea acestor companii pe piețele Uniunii Europene și internațional și dau două exemple care sunt clasice în Uniune. Volkswagen Skoda și Dacia Renault. Renault prin Dacia Logan România, a avut cea mai mare expansiune într-un an de criză datorită specificității locației companiei, agrega uh, uh, efectelor agregate, piață, costuri de salarii, uh, taxe, etc. Și acest lucru nu poate fi neglijat. Închei spunând că menținerea dezvoltării prin politică de coeziune, reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele donatoare și statele recipiente este condiția însăși a supraviețuirii economiei noastre la scara Uniunii Europene, este singura modalitate de a evita diviziuni care în contextul crizei se adâncesc, este adevărat acest lucru, statisticile nu au putut să surprindă, și că, până la urmă, inclusiv statistica dumneavoastră ă, studiul dumneavoastră este o invitaie la continuarea politicii de coeziune i nu la schimbarea radicală orientată exclusiv pe competitivitate cum am văzut ieri care ar putea să accentueze decalajele cu efecte economice i sociale. mulumesc i scuze dacă am fost ă, mai ă, lung în expunerea mea. Uh, Mulțumesc pentru aceste observații foarte importante. Dragi colegi, am aflat că francezii, nemții, olandezii, austriecii și-au dublat, poate chiar și-au triplat contribuția la buget. Și asta ar însemna că situația ar fi mult mai bună dacă teoria pe care dumneavoastră ați evocat-o ar fi uh, reală, concret. Că trebuie să fim prudenți. Dumneavoastră ați evocat delocalizările. Da, e adevărat. Tot, în orice caz, întreprinderile se, sunt delocalizate către România, către Polonia, către Ungaria și asta din diverse motive. Însă eu am senzația că există oarecare contradicție în ceea ce privește delocalizarea și o situație foarte, foarte delicată în, în uh, Franța. Cu siguranță că experții vor avea o explicație de dat imediat ce va lua cuvântul domnul Cortez. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea noastră este foarte interesantă. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnilor profesori pentru studiul dumnealor, pentru că este foarte important pentru noi să avem cât mai multe informații obiective, cât mai multe date, în așa fel încât să ne dăm seama că această politică de coeziune nu se poate reduce doar la o analiză de costuri și beneficii. Politica de coeziune reprezintă mai întâi o politică de solidaritate și asta participă într-un proiect comun, și anume Uniunea Europeană. Asta înseamnă politica de coeziune și asta trebuie să apărăm noi ca idee în comisia noastră. Și aș dori să fac o comparație cu o altă politică. Nu vreau să o critic, ci pur și simplu să fac o comparație. Și anume politica de cooperare pentru dezvoltare. În țara mea, Spania, cred că e bine să dăm un exemplu concret, Există 0,5% din fonduri care sunt dedicate politicii de cooperare pentru dezvoltare. Și e clar că toate țările prezente uh, o parte din bugetul lor este consacrat proiectelor de cooperare pentru dezvoltare. Noi în Spania avem proiecte în China, în Brazilia, în, Ar în Argentina. Avem proiecte în uh, foarte multe țări în lume și nu avem proiectele doar în anumite țări care uh, au nevoie de aceste fonduri în modul cel mai urgent. Nu, încercăm să diversificăm aceste proiecte de cooperare pentru că suntem conștienți uh, că în toate aceste țări poate apărea o situație de creștere economică, dar în același timp pot apărea și probleme cărora trebuie să facem față. De aceea, ceea ce aș fi dorit să spun este că toate țările, toate statele membre, avem obligația comună de a avea o definire comună a politicii de coeziune pe ansamblu. Și această politică de coeziune are nevoie de solidaritatea tuturor statelor, statelor membre, atât sări donatoare cât și beneficiare și rezultatele în momentul de față încă nu sunt suficient de vizibile. Dar poate peste 15 ani, 10-15 ani, vom avea o Europa mult mai uniformă, mai armonizată, dacă am dat cu toții dovadă de solidaritatea necesară în această politică de coeziune. Și eu cred că Comisia noastră, în cadrul Parlamentului European, noi, cât cei care am fost aleși în mod democratic, avem o misiune deosebit de importantă de, a, de apărat și anume să apărăm această politică de coeziune. Mulțumesc pentru atenție. danke schön. Herr Kelly. Uh, thank you very much. Domnul mulțumesc, domnule președinte. Foarte pertinent s-au subliniat situațiile în vigoare în Polonia și în Irlanda și e clar că în cazul Poloniei se uh, observă o creștere a PIB-ului, acesta se apropie de media europeană și e bine că s-a reușit obținerea unei astfel de scop, realizarea unui astfel de scop. Noastră ați mai menționat și alte cazuri Ați menționat, spre exemplu, Irlanda, acolo unde există mișcări de uh, populație dinspre regiunile mai sărace înspre regiunile mai bogate. După părerea mea, e nevoie poate de o reclasificare a regiunilor. Și poate că anumite regiuni, într-adevăr, ar putea fi înscrise de către Comisie în diferite obiective de finanțare. Și acest lucru nu se aplică doar Irlandei, ci cu siguranță se aplică și altor state membre, pentru că există și alte exemple asemănătoare. de multe ori am văzut că din cauza crizei în foarte multe state membre cheltuielile publice pur și simplu sunt imense și nu mai sunt suficient controlate și de multe ori statele membre trebuie să găsească finanțări pentru toate aceste proiecte. Deci, după cum vedeți, ne aflăm într-o situație inedită pe care n-am mai cunoscut-o în trecut, pentru că știm că oamenii au nevoie de ajutor. Ceva trebuie să fie făcut în mod concret pentru regiuni. Spre exemplu, recent, Uh, compania Dell uh, a delocalizat din Limerick, din Irlanda, înspre Polonia. Și, bineînțeles, cu toții știm că uh, orașul Limerick în Irlanda a avut de profitat de pe urma mondializării, de pe urma fondurilor europene. Însă, după cum vedeți, acum, la rândul său, este un oraș afectat de această delocalizare. Și e clar că există regiuni care suferă. Dacă analizăm chiar și uh, mini-regiunile în cadrul acestor regiuni pe care le cunoaștem deja, știm că există probleme. Ceea ce se întâmplă în momentul de față este că uh, activitatea industrială a scăzut. Și poate că s-ar putea crea în anumite regiuni locuri de muncă, însă acest lucru nu se poate face pentru că mai întâi de asta e nevoie de o reclasificare a regiunilor în funcție de obiectivele de finanțare. Și iată, acestea sunt puncte pe care trebuie să le analizăm, asupra cărora trebuie să ne gândim și poate că ar trebui să dăm dovadă de o mai mare flexibilitate în modul în care acționăm, să putem face analize de la caz la caz, pentru că știm că situația economică este dificilă nu numai în Irlanda, ci și în întreaga Europa, în anumite regiuni din Europa. Apoi, ceea ce s-ar mai putea întâmpla este că dacă în anumite țări, precum Franța, Germania, Marea Britanie, acestea intră într-o situație de recesiune, și dacă, a urmare a acestui lucru, dobânzile cresc din nou, ceea ce n-ar face decât să uh, răutățească situația uh, cetățenilor și a regiunilor pe ansamblu, e bine, acestea sunt scenarii care trebuie considerate. De aceea v-aș ruga să le analizați și eventual să ne uh, spuneți care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Ok. Answer, Mr. Untita. Doriți să răspundeți? Mulțumesc pentru observațiile făcute în ultimele minute. Foarte multe dintre acestea depășesc contextul studiului nostru. Proiectul european are foarte multe ramificații și foarte multe dimensiuni, nu numai dimensiunea economică în sensul strict al termenului. Cred că nu mai e cazul să discutăm aici, suntem cu toții de acord. Și cred că toată lumea va va ști că suntem confruntați aici cu o chestiune care se referă la întreaga societate chiar dacă aici există o specificitate și anume aspectul economic die, der Einsatz der europäischen Strukturpolitiken Politicile structurale europene se desfășoară într-un cadru în care se ține cont de aderarea noilor state membre și astfel s-a ajuns la o dezvoltare economică. A început în anii 90 Obstacolele comerciale, barierele care existau înainte au fost desfințate. Și deci, începând din 2000-2001, am reușit să vorbim de o zonă de liber schimb cu anumite restricții. Acest proces este aprofundat de aderarea la anumite bariere comerciale, la ridicarea, mă scuzați, a anumitor bariere comerciale externe și începând din 2004 s-a ajuns la un nou avânt în relațiile comerciale dintre noile și vechile state membre ale Uniunii. Și asta fie și din cauza dispariției sau scăderii taxelor de tra- pe tranzacții. Însă și aici, convergența și integrarea ar fi putut să se facă și fără politicile structurale europene. Însă una dintre sarcinile acestor politici este să arate ce contribuții aduc acestea pentru accelerarea coeziunii. Rezultatele pe care le-am prezentat în studiu, după cum ați putut vedea, disting între faza de punere în aplicare și faza post-punere în aplicare. Aici se vede tocmai impactul pe termen lung asupra convergenței economice, asupra creșterii, asupra productivității, asupra ocupării. Cred că puteți constata ce uh, rezultate a avut această perioadă de programare 2000-2006 și care au fost impact, impacturile asupra uh, zonei economice. Se continuă integrarea și se prezintă și aspecte dinamice de care trebuie să se țină cont. Așadar, nu am ajuns la capăt. Nu încă. Aici am făcut un studiu, însă nu ne vom opri aici. Situația va evolua, integrarea se va continua și atunci trebuie să reajustăm efectele, trebuie să le examinăm din nou. Politicile structurale trebuie considerate drept un pilon al integrării europene, însă nu trebuie să le analizați în mod izolat, trebuie să le vedeți în context, împreună cu conceptul de piață internă, de uniune monetară și numai dacă schimbăm condițiile cadru putem să schimbăm impactul politicii de coeziune asupra diferitelor țări. Încă câteva cuvinte referitor la repartizarea fondurilor structurale în funcție de agregatele economice, așa cum le numim. Capitalul uman, ajutorul direct pentru întreprinderi, investițiile pentru infrastructură. Nu e ușor să rezolvi această chestiune. Totul depinde de nivelul de dezvoltare din statele membre, din regiunile unde se fac investițiile. Indiferent dacă faceți cercetare și dezvoltare pe care o subvenționați în uh, țările cu, care sunt oarecum mai în urmă economic sau că faceți aceleași investiții în uh, țări dezvoltate, e clar că vor apare probleme pentru că Chiar dacă unele țări sunt mai avansate în ce privește uh, cercetarea și dezvoltarea, s-ar putea să aibă lacune în ce privește formarea capitalului uman. La fel, în țările care au uh, întârzieri din punct de vedere economic, uh, e clar că sunt probleme cu infrastructura. Deci, concluzia ar fi că pentru a influența cu adevărat creșterea economică, e nevoie să te ocupi de toate domeniile în același timp. Pentru țările care au aderat, aderat uh, recent, evident că e nevoie de investiții pentru uh, uh, producția industrială, pentru a se ajunge la nivelele de dezvoltare din țările vechi membre. Dacă luăm exemplul producției de automobile, vedem că în țările uh, membre vechi s-a achiziționat o anumită experiență, experiență care a fost transferată în țările membre noi, unde odată cu delocalizarea s-au putut crea um, uh, industrii competitive. Nu e vorba neapărat de crearea de noi tehnologii în sectorul automobil, ci să folosim tehnologiile existente în vechile state membre, să le transferăm în cele noi pentru a permite treptat acestor economii să îi ajungă din urmă pe ceilalți. Și după ce uh, încep să cunoască piața și reușesc să pătrundă pe piață, să uh, efectueze cercetare și dezvoltare. Deci, dificultatea este găsirea măsurilor celor mai adecvate. Aceste măsuri trebuie și adaptate la diferitele state. Iată. Mulțumesc pentru aceste remarce. Aș dori să dau cuvântul și colegului dumneavoastră, dar cred că înainte de asta mai este o întrebare. Este ultima. Domnul Țeler. Nu am neapărat o întrebare, aș vrea să uh, revin la ce spunea uh, profesorul Utpit, pentru că m-a surprins, pur și simplu. Eu sunt nou aici uh, la Parlament uh, și deci sunt absolut încântat de această prezentare, pentru că în luna mai, când a fost făcută data trecută, eu nu eram aici. Prezentarea dumneavoastră de astăzi și documentele pe care ni le-ați transmis sunt foarte interesante și vreau să vă spun că sunt încântat de această abordare. Impactul diferitelor politici de coeziune asupra statelor donatoare. nu, nu doresc să, o eva, să evalueze acest, acest impact pe plan economic, pentru că v-ați ocupat deja de acest lucru. Aș face însă o evaluare politică. Și bazându-mă doar pe concluziile dumneavoastră, ex și exagerând poate, cred că ar trebui să ajung să spun alegătorilor mei, atunci când mă întreabă ce impact are politica de coeziune, și ce impact a avut în ultimii ani, ar trebui deci să le vorbesc despre solidaritate. Ar trebui să le vorbesc despre impactul asupra statelor donatoare, care a fost însă destul de redus, mai ales în cazurile în care fondurile politicii de coeziune au fost folosite pentru a stimula importurile în statele beneficiare. Am uh, văzut Alina, prezentarea ESPON. În această prezentare s-a văzut că există regiuni din Europa care au beneficiat de credite foarte mari din partea Uniunii Europene și cu toate acestea nu au reușit să ajungă la media europeană din alte regiuni. Este cazul Poloniei. S-a menționat uh, Varșovia și Poselt, aceste regiuni au o, dire, o dinamică cu totul deosebită. Și însă, datorită fondurilor comunitare, aceste regiuni au reușit să recupereze diferența față de celelalte. Este important să integrăm toate acestea în dimensiunea europeană în sensul cel mai larg al termenului. Nu trebuie să examinăm specific politica de coeziune, ci trebuie să privim totul într-un context mai larg. Europa înseamnă mai mult decât un simplu proces de pace. Este vorba de consolidarea pieței interne, de o piață internă care să dureze și care să facă față concurenței mondiale. Recomandările dumneavoastră ar trebui să fie reluate de noi și uh, duse până la capăt. Cred că din ultimele două zile trebuie să tragem concluzia că comisia noastră trebuie să reflecteze la cum anume poate politica de coeziune să fie desfășurată la nivel european. Cred că discuția rămâne deschisă și cred că va continua multă vreme și vă mulțumesc pentru contribuție. Mulțumesc, domnule. Este vorba într-adevăr de mulți bani. Este vorba și de niște bani care sunt luați de la statele donatoare. Sunt fonduri luate de la donatori și uh, evident că statele donatoare nu mai pot folosi acești bani. Poate ar fi avut și ele de finanțat proiecte cu acești bani. Nu trebuie să uităm acest lucru chiar dacă vorbim mult despre solidaritate. Încă două cereri de luarea cuvântului. Poate e vorba ar fi bine să-i lăsăm pe expert să tragă concluziile. Mai întâi domnul Bradley și apoi domnul Zaleski. Foarte pe scurt, unul dintre beneficiile de a intra în legătură cu Parlamentul European mai degrabă decât Comisia este acela că uh, ai, poți avea o abordare mai globală. Comisia se concentrează doar pe rolul său Colegul din România și președintele s-au referit la faptul că investițiile străine directe sunt o forță la fel de puternică ca și politica de coeziune și sunt de acord. În 97 am avut ocazia de a face un uh, raport asupra uh, revizuirii lui Mario Monte la zece ani de piață unică. Ni s-a cerut să examinăm politica de coeziune în cadrul pieței unice europene și rezultatele au fost extraordinare. De exemplu, liberalizarea achizițiilor publice a fost benefică pentru Irlanda cu industria sa farmaceutică și de calculatoare. În multe alte feluri, statele au avut de câștigat mai mult de pe urma pieței unice decât de pe urma politicii de coeziune. Iar rolul Parlamentului este să aibă o abordare globală, holistică și să uh, destrame barierele care ne obligă să categorisim totul în uh, compartimente clar delimitate. Ultimul comentariu al domnului Cortes s-a uh, notat și dacă înțeleg eu bine, sugerați că ar trebui să ne gândim la politica de coeziune a Uniunii Europene uh, așa cum ne gândim și la politica de dezvoltare în lumea a treia. Dacă adoptăm această perspectivă, vom ajunge la o abordare mult mai pozitivă a politicii de coeziune și uh, nu, nu o vom considera ca pe o irosire, cum este asistența către statele terțe. Uh, și asta pentru că statele terțe nu au capacitățile de absorpție pe care le au statele europene. Dacă ne uităm la ce fonduri sunt disponibile în cadrul politicii de coeziune, veți vedea că sunt diferite de cele acordate statelor din Africa subsahariană, de exemplu. Cred că Parlamentul trebuie să mențină o anumită parte a politicii de coeziune și că ceea ce învățăm din politica de coeziune, chiar din greșelile făcute și din banii irosiți, trebuie să stea la baza dezbaterii rolului Europei în politica de dezvoltare. Colegul meu din Irlanda s-a referit la problemele pe care le au regiunile Aș putea să fiu mai sincer, dat fiindcă este irlandez și uh, mi-aleg cuvintele altfel decât în uh, relația cu cetățeni din alte țări. Acest proces este unul secvențial și trebuie să fie privilegiate anumite regiuni pentru ca uh, creșterea economică să fie pusă pe roate. Alte, unele regiuni sunt propulsate în față, altele rămân în urmă chiar și forțele negative împing societățile în afara anumitor regiuni sau în alte țări decât în cele de origine. Eu aș spune că e bine să nu avem o atitudine ofensivă atunci când resursele sunt transferate în regiuni mai sărace, pentru că este singura cale de a ajuta regiunile care au de suferit. Trebuie să uh, studiem fiecare stat și mecanismele sale. Regiunile din Polonia sau regiunile mai bogate, occidentale, vor fi un adevărat magnet pentru regiunile din Est, mai sărace. Trebuie să acordăm asistența acestor uh, regiuni prin politica de coeziune nu trebuie să uităm că la granița statelor din Est se află, de exemplu, Ucraina și nu trebuie să uităm că eficiența câștigată este câștigată pentru toți, nu numai pentru statele vizate. Și trebuie să fie păstrată și solidaritatea internă a fiecărui stat. Echilibrul regional este unul foarte delicat și uh, dacă unele regiuni pierd câte ceva, nu înseamnă neapărat că politica de coeziune a eșuat. Foarte bine, mulțumesc încă o dată pentru aceste explicații și precizări. Domnul Zaleschi are cuvântul în încheiere. Ta da, była skoncentrowana na... Mulțumesc! Noi ne-am concentrat în munca noastră pe un element în special, pe statele care finanțează politica de coeziune. Și ce beneficii pot ele să câștige de aici. Se poate discuta dacă acestea sunt suficiente sau prea mari sau sufici sau Așa și așa, în orice caz, aceste beneficii există pentru statele donatoare. Politica de coeziune e ceva mult mai vast, nu putem vorbi doar de randament economic. Aș vrea să mă mai refer și la faptul că politica de coeziune este o metodă foarte practică de a construi o administrație foarte eficientă în state și în regiuni, acolo unde sunt anumite rămâneri în urmă, mai ales în noile state membre. Și tocmai administrația trebuie să fie eficientă, pentru că administrația trebuie să aibă grijă ca regulamentele, ca legislația europeană să fie aplicată la fel peste tot. Dacă administrația nu este eficientă, directivele nu vor fi bine aplicate și politica de coeziune, printre altele, nu se va desfășura corect. S-a vorbit despre delocalizare, de exemplu despre firma Dell care a plecat din Irlanda și uh, se află acum la Łódź, în Polonia. Au fost alte Au fost și alte deplasări istorice, de exemplu uzine textile au fost delocalizate în Polonia, acum au fost duse și mai departe, în Ucraina sau în Moldova. Evident, nu se pot evita aceste lucruri. Producția industrială din Europa ar trebui sigur să fie menținută în Europa pentru că nu putem să trăim doar din servicii. Delocalizarea în cadrul Europei poate să fie până la urmă avantajoasă pentru noi toți. Nu trebuie să credem că toate beneficiile sunt uh, direcționate către statele unde se duce producția. Cred că pentru noi este esențial ca producția ca industria producătoare să nu părăsească Europa, pentru că am avea de pierdut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte de încheiere. A fost o prezentare foarte interesantă și o dezbatere la fel. Am putut astfel să clarificăm anumite aspecte ale politicii de coeziune. Am vorbit despre efectele pozitive ale politicii de coeziune în regiunile mai puțin dezvoltate și despre efectele pozitive în statele donatoare. Aș dori să susțin ce a spus domnul Bradley. Statele donatoare sunt cele care au și ele de câștigat de ceea ce se face în Uniunea Europeană. Și asta prin piața internă. În ultimii ani, Germania a avut excedente de peste 100 de miliarde de euro în consecință avem obligația de a uh, răspunde nevoilor de solidaritate. Și până la urmă, astăzi, printr-o politică de coeziune, se ajunge la valoarea adăugată europeană. În anumite domenii trebuie să acționăm mai eficient, pentru ca această valoare adăugată europeană să fie vizibilă pentru anumite regiuni în așa fel încât să fie clară pentru statele donatoare. Mulțumesc mult pentru dezbatere, mulțumesc experților pentru contribuții, mulțumesc pentru pregătirea acestei reuniuni și uh, mai vreau să vă spun că următoarea reuniune va avea loc de la 15 la 18.30 în 2 decembrie și următoarea pe 3 decembrie de la 9 la 12.